Ok, friends. Dragi prieteni, haideți să începem ședința. Și după cum știți, cu toții suntem la început de mandat și avem destul de mulți membri noi în comisie. Și de aceea, din acest motiv și din alte motive, am, am invitat pe reprezentanții celor patru agenții care se ocupă de aspecte de interes uh, major pentru noi la Comisia pentru Ocupare. Așadar, vom avea astăzi ocazia să aflăm de ce se ocupă în acest moment, ce au făcut până acum și ce au de gând să realizeze în viitor. Începem cu domnul James Cadieha directorul Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, CDFOP. Cred că acest acronim vă este cunoscut. Apoi urmează restul prezentărilor și apoi se vor pune întrebări, se vor da răspunsuri. Vă rog, domnule Calieha, aveți cuvântul 10 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, mai întâi doresc să vă mulțumesc pentru invitație. Este mai mult decât o plăcere, un privilegiu să mă aflu azi în, aici între dumneavoastră. Este o ocazie în care mă simt aproape de cetățenii europeni, pentru că dumneavoastră reprezentați pe cetățenii europeni și noi lucrăm pentru cetățenii europeni. De aceea este un privilegiu pentru mine să mă aflu aici astăzi să vă vorbesc despre un centru agenție care se ocupă nu doar de ocupare, ci și de capacitatea de ocupare și de formare de la școli până la vârsta uh, pensionării. Centrul există din 1975. Am fost 20 de ani la Berlin până în 95 și apoi agenția s-a transferat la Salonic, unde ne aflăm și în ziua de azi. Bugetul nostru este de aproximativ 80 de milioane de euro și suntem 23 de persoane. Am fost crea... Agenția a fost creată în 75 uh, prin uh, regulamentul Consiliului 337. Noi promovăm formare profesională de calitate uh, și relevantă pentru piața muncii. Aceasta este o prioritate astăzi în Uniunea Europeană. Deci, această agenție dorește să facă relația între uh, calificări și capacitatea de a ocupa un loc de muncă de pe piața muncii. Și acestea sunt principiile care stau la baza programului nostru de lucru, adică cum combinăm uh, forța de muncă bine calificată cu uh, piața muncii, cum reușim să uh, plasăm această forță de muncă pe piața muncii și cum putem prin formare să facem să scadă inegalitățile. CDFOP funcționează deci la interfața dintre formare și piața muncii. Și avem trei priorități majore pe care ne confruntăm, adică modernizarea formării profesionale, acordarea de oportunități persoanelor în carieră și posibilitatea lor uh, de a se recalifica chiar și mai târziu în viața lor profesională. În fine, analizăm calificările și facem prevederi în legătură cu ce, de ce va fi nevoie pe piața muncii în anii următori. În 2013 s-a spus că activitatea noastră ca Agenția Uniunii Europene este respectată și în afara Uniunii. Suntem um, recunoscuți ca centru de vârf în ceea ce privește calificările și analizele și studiile privind uh, calificarea. Ne ocupăm și de aspectele legate de formare în Uniunea Europeană pentru a face această relație între formare și capacitatea de a ocupa un loc de muncă și evaluări externe au spus um, că nu um, facem de două ori ceea ce face deja o altă agenție din Uniunea Europeană. Din 2005 am avut 96,6 de vizite pe site-ul nostru web, 42 de milioane de cetățeni au căutat și au folosit uh, CV-ul european creat de noi. Anul trecut am fost uh, menționați de peste uh, de, de mii de ori în uh, documentele europene și sute de publicații au fost descărcate de pe site-ul nostru și um, cetățenii au consultat mii de publicații de pe site-ul nostru web. Iată cât de mult a fost folosit site-ul nostru web în ultimii ani. Faptul că avem un site web bogat și o capacitate mare de cercetare este important, dar este important mai ales mesajul pe care îl transmite Agenția Europeană CDFOP statelor membre și anume faptul că e nevoie de form o formare profesională interesantă, inclusivă, accesibilă și flexibilă. Un proces a început în 2002 și anume procesul de la Copenhaga, care apoi a fost completat de comunicatul de la Bruges din 2010. Obiectivele noastre sunt clare. Dorim să reducem abandonul școlar, dorim să încurajăm persoanele să învețe de lungul întregii, întregii vieți. Și um, în acest sens facem eforturi la Salonic. Nu facem, pregătim doar publicații, ci um, reunim partenerii sociali, statele membre pentru a atinge aceste obiective care se regăsesc într-un document aprobat de Ministrii Educației. E vorba de comunicatul de la Bruges. În ciuda acestor procese, care ar avea mai mult succes dacă statele membre și dumneavoastră, ca eurodeputați, încurajați statele membre să folosească chiar și mai mult principiile din comunicatul de la Bruges și din instrumentele europene uh, posibilități pe care, care au fost date statelor membre pentru a-și pune în sinergie energiile și pentru a reforma procesul de formare profesională, deci să folosească instrumente europene cum ar fi cadrul european al calificărilor, pe care poate l-ați văzut mulți, de, mulți dintre dumneavoastră, sau așa numitul pașaport CV european sau sistemul european de formare profesională sau uh, validarea unor formări alte de, uh, tipuri de formare altele decât cele clasice în școli sunt uh, instrumente aprobate de-a lungul anilor. Cât de mult au fost acestea folosite de-a lungul anilor? Au fost folosite, multe țări folosesc aceste instrumente, dar eu aș dori să încurajați și mai mult statele membre și dumneavoastră să folosească mai mult aceste instrumente. Sunt instrumente europene care oferă mai multă transparență în calificări între statele membre, ameliorează calitatea formării profesionale și oferă mai multă accesibilitate la formare și oferă tipuri de formare mai atractive și permit cetățenilor europeni să fie mobili în cadrul statelor membre și între statele membre. Un alt domeniu de analiză este ce facem uh, în perioada de tranziție sau în trecerea de la o carieră la alta. Și aici e vorba de învățarea de lungul întregii vieți. Cum putem să-i ajutăm pe cetățenii europeni să rămână um, să, în contact cu piața muncii? Nu e vorba doar de accesul inițial la piața muncii, e vorba de um, tipuri de încurajare a statelor membre pentru a se face apel la învățarea pe internet sau uh, ucenicie. De exemplu, vom avea un program pe, privind costurile și avantajele tipurilor de programelor de ucenicie. Uh, am învățat la o conferință din Elveția că cu cât mai mult, cu cât mai multe IMM-uri și cu cât mai multe firme formează persoane, cu atât contează mai mult pe avantajele acestei formări uh, cu atât uh, și se ține cont de costuri, dar și de avantaje. eu aș dori să vă invit pe dumneavoastră să facem în așa fel încât activitățile noastre să fie mai apropiate. Agenția în sine este o resursă independentă europeană, dar aș dori uh, ca agențiile europene să fie și mai interdependente, mai interactive cu activitatea dumneavoastră, faptul dumneavoastră drum și ideile dumneavoastră în următorii ani. Executăm bugetul pe care îl primim de la Uniunea Europeană în mod foarte eficient. Anul trecut nivelul de executare a bugetului a fost de 99,5%, dar dorim mai multă comunicare cu Parlamentul European, cu statele membre, pentru că doar atunci când ajungi la baza societății, înțelegi ce trebuie făcut pentru a ameliora capacitatea cetățenilor noștri de a ocupa un loc de muncă. De aceea, agenția noastră dorește să transforme străbiciunile din statele membre în forță atunci când e vorba de formarea profesională și avantajele multor statelor membre în durabilitate. Avem suficiente modele de, mm, ale modului în care formarea profesională a putut transforma economii. Acolo unde formarea profesională e bună, șomajul, mai ales în rândul tinerilor, este scăzut. Acolo unde formarea profesională nu este de calitate, șomajul este foarte ridicat. Deci, dorim în continuare să creăm conștientizare în legătură cu înțelegerea acestei relații între piața muncii și formarea profesională. Suntem gata să oferim consultanță pentru a se identifica abordări comune la nivel european pentru a îmbunătăți această relație și suntem în continuare un loc în care uh, cei care fac aceste politici se întâlnesc. Bineînțeles, continuăm în continuare să ne confruntăm pe cetățenii europeni, pe cetățenul de rând care caută un loc de muncă, care este marginalizat în societate pentru că nu are un loc de muncă. Pe aceștia ne, confruntăm, ne, ne concentrăm și acestea vor continua să fie prioritatea noastră. Închei spunând că am lăsat la ușă materiale, vă rog um, să accesați resursele noastre, vă rog să ne consultați când aveți nevoie de informații. Mulțumesc! Thank you very much for your introduction. Vă mulțumesc pentru introducere. Acum are cuvântul domnul Menendez Valdez, directorul Fundației Europene pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă. Ne-am întâlnit mai devreme astăzi când a participat la o altă dezbatere. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, avem o versiune lungă cu un nume foarte lung, însă pe scurt spunem Eurofound și vrem să mulțumim uh, invitației pe care am primit-o din partea comisiei dumneavoastră. Aș începe cu aceste uh, declarații pe care le-ați văzut mai devreme și care poate vă sunt cunoscute, pentru că acestea reprezintă, de fapt, temele pe care le utilizați cel mai des în cadrul audierilor dumneavoastră, la audierile cu uh, viitorii comisari uh, în ceea ce privește dialogul social european, ocuparea, mobilitatea și așa mai departe. Și aș vrea să subliniez acest lucru, pentru că toate aceste teme pe care le vedeți aici în față se află în centrul activităților noastre de cercetare și uh, de dezvoltare. Și aș vrea să încep cu câteva exemple uh, ale rezultatelor la care am ajuns în proiectele noastre de cercetare și care sunt esențiale pentru proiectele pe care le dezbateți aici la dumneavoastră și în special la Comisia de Ocupare. Voi începe cu cuvântul pe care îl aveți în centru, ocuparea, și anume cel care reprezintă un consens pentru Uniunea Europeană atunci când vorbim despre schimbări structurale pe piața muncii în Europa. Dorim să monitorizăm acest lucru, felul în care se dezvoltă locurile de muncă la nivel european, vedem care sunt pierderile sau creările de locuri de muncă și din acest punct de vedere avem locuri de muncă de diversă calitate și uh, vedem că pierderile au fost mai degrabă în zona medie, însă -a, exist, a existat și o creștere a numărului de locuri de muncă la cele uh, scăzute sau la nivel înalt. Există de asemenea și un nivel de educație diferit al lucrătorilor și dorim să analizăm și complexitatea acestora din punctul de vedere al sarcilor care trebuie făcute. Uh, trecând acum la dialogul social, un alt element de interes pentru dumneavoastră, care se află în centrul cercetărilor noastre, încercăm să vedem ce se întâmplă cu guvernanța, încercăm să lucrăm cu Comisia, cu partenerii sociali, cu reprezentanții statelor membre, cu OSHA de asemenea și avem o serie de proiecte de cercetare în acest domeniu, de exemplu în ceea ce privește partenerii sociali în cadrul semestrului european și în implementarea rapoartelor naționale pe care le-ați dezbătut aici. Noi analizăm nu doar procesul dialogului social, ci și rezultatele acesteia. De exemplu, acordurile colective sau, de exemplu, timpul de lucru la care se ajunge prin aceste acorduri. Avem mai multe proiecte, de exemplu, pentru a vedea felul în care criza a afectat mecanismul de stabilire a salariilor, mecanismul noii guvernanțe economice sau al memorandumului înțelegerii în țările care sunt supuse acestor programe, însă acest lucru se actualizează în fiecare an, deci informația este și actualizată în conformitate cu aceste schimbări. La ora actuală implementăm un proiect în legătură cu distribuția inegală a salariilor, și am avut un prânz de lucru, vom avea un prânz de lucru pe 12 noiembrie cu membrii Parlamentului pe această temă, pe 12 noiembrie. Un alt element important se referă la munca nedeclarată și avem aici măsuri pentru a lupta împotriva muncii nedeclarate. O altă chestiune legată de locurile de muncă este calitatea și accesul la diverse servicii, pentru că știm, după datele pe care le avem în urma sondajului asupra calității vieții de la Eurofund, că elementul cheie important pentru cetățeni este calitatea serviciilor publice. Acesta este mai important chiar decât percepția asupra performanței economice a țărilor. Și avem aici mai multe proiecte de cercetare care analizează diverse servicii, de exemplu îngrijirile pentru copii sau tot ce are legătură cu politicile de familie și încercăm să vedem cum acestea pot fi implementate pentru ca serviciile să fie mai eficiente. Am văzut că aceasta afectează de multe ori calitatea acestor servicii. Poate că cunoașteți și o altă temă pe care am tratat-o aici, și anume costurile economice ale celor care nu au nici integrare socială, nici educație, nici formare. E vorba aici de șomajul în rândul tinerilor și încercăm să restrângem costul acestei probleme în Europa. Toate acestea le facem la nivelul Eurofound, și avem și uh, o agenție soră, să spunem așa, care lucrează la Dublin. Noi avem și un birou la Bruxelles, însă, care are doar patru persoane care lucrează și în curând vom aniversa, vom avea cea de-a 40 aniversare și în ceea ce privește coordonarea agențiilor la nivel european, uh, aceasta fiind făcută în ultimul an. misiunea noastră, așa cum a fost uh, adoptată. Ea este una foarte simplă, aceea de a oferi cunoștințe pentru a însoți dezvoltarea politicilor sociale și în domeniul muncii astfel încât politicile să fie definite în cunoștință de cauză. Acesta este, practic, uh, titlul um, programului nostru pe patru ani, politici uh, în cunoștință de cauză pentru o Europa mai competitivă și echitabilă. Toate acestea au de-a face cu participarea pe piața muncii și cu condițiile de muncă care să țină cont de schimbările demografice, de exemplu, și cum să dezvoltăm relațiile industriale într-un mediu în continuă schimbare. De asemenea, standarde de viață și coeziune socială. Iată ce oferim noi. Oferim uh, date comparative din punctul de vedere ale al cercetării. Nu suntem experți în datele pe țară la nivel național, dar putem oferi informații comparative care vă pot ajuta pentru a evalua și vedea cum realizează aceste politici fiecare țară în parte. Și avem aici în principal trei proiecte, trei activități de cercetare principale pentru care suntem cunoscuți mai bine. În primul rând, un proiect uh, pe care îl avem în uh, țările membre și în Norvegia. Este vorba de uh, sondajul pentru condițiile de muncă, cel de-al doilea, calitatea vieții și cel de-al treilea, referitor la companii în care intervievăm managerii și reprezentanții companiilor. Avem o adevărată rețea de corespondenți și avem și două observatoare de lucru, unde avem informație actualizată. Observatorul European asupra muncii și monitorul european asupra schimbărilor. Aici ne centrăm în special pe problema restructurărilor. Noi încercăm să monitorizăm îndeaproape performanțele cu indicatori cheie și văd că doamna președintă insistă să închei aici sau să mă grăbesc oricum, așa că voi face. Până în octombrie anul acesta am uh, redactat 230 de, de documente de politici, dintre care 55 sunt documente cheie pentru că acestea sunt răspunzătoare de politici cadru. Avem 119 contribuții la diverse evenimente europene și avem un nivel destul de ridicat de utilizare bugetară și de utilizare, bineînțeles, a capacității pe care o avem la nivelul staffului nostru. Și în încheiere am să vă dau un simplu exemplu uh, pentru a vedea aici cum utilizăm munca noastră, de exemplu în ceea ce privește tineretul. Avem un raport special pe această temă, ocuparea în rândul tinerilor, în care facem referință la uh, diverse elemente importante și garanția pentru tineret. La nivelul aspectelor sociale și de ocupare, avem raportul din 2014 referitor la aspecte sociale și de ocupare, uh, Troica și intervenția în uh, țările supuse programelor europene, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice și, în ceea ce privește restructurarea, munca noastră vă poate fi utilă, de exemplu, în raportul pe care l-am avut al proiectului de regulament asupra Fondului de Ajustare la Globalizare și o altă inițiativă, un raport din proprie inițiativă respectiv în legătură cu informarea și consultarea lucrătorilor, anticipare și managementul restructurării în Europa. Aș încheia spunându-vă că încercăm să susținem factorii de decizie. Bineînțeles, Parlamentul European este un grup țintă pentru noi. Noi răspundem în funcție de capacitățile noastre la toate cererile pe care le-am primit din partea dumneavoastră. Vă oferim experți la toate conferințele pe care le organizați, la vizitele organizate în diverse state membre și dorim să continuăm cooperarea cu Parlamentul European. Bineînțeles, vom susține activitățile noastre cu mare plăcere și pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum Următorul vorbitor este doamna Crista Sedliacek, director al Agenției pentru Siguranță și Sănătate la locul de muncă. Este uh, un raport pe care tocmai l-am votat azi dimineață la comisia noastră, așa că suntem în temă și vă dăm cuvântul acum dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, uh, stimată doamnă președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Mă bucur foarte mult să mă aflu aici, mai ales uh, dat fiind că avem un nou parlament și mă bucur că am ocazia să explic ce face EU OSHA, cine suntem, cum lucrăm și care sunt prioritățile noastre pentru viitor. EU OSHA a fost creat la Bilbao în 1996 printr-o decizie a Consiliului și suntem uh, una din agențiile neobișnuite – lucrăm uh, împreună cu, uh, cu uh, reprezentanții guvernului. Este foarte important pentru noi că guvernul se implică prin reprezentanții săi în operațiunile noastre, pentru că suntem o agenție mică și depindem de colaborarea cu toate părțile interesate implicate. Iată structura EU-OSHA, după cum v-am spus, comitetul director e format din trei părți. Avem uh, experți și uh, grupuri de consiliere care sunt și ele tripartite și avem o rețea de puncte focale în fiecare stat membru. E vorba de reprezentanți oficiale agenției la nivel național care sunt numiți de guverne. Aceste puncte focale au și misiunea de a uh, se asigura că se implică și partenerii sociali în activități la nivel național. Haideți să ne gândim o clipă la motivul pentru care sănătatea și siguranța la locul de muncă sunt atât de importante. Există dovezi clare care arată legătura dintre competitivitate, și uh, sănătatea și siguranța la locul de muncă. Statele unde numărul de victime provocate de condiții proaste de siguranță la locul de muncă sunt uh, mai puțin competitive și invers. Și nu este surprinzător. Statele unde uh, sunt foarte multe accidente legate de muncă nu utilizează așa cum trebuie capitalul uman. Pentru a fi productivi, forța de muncă trebuie să uh, fie în formă perfectă și cu siguranță nu la spital și nici acasă revenindu-și după un accident sau o boală an de an în Europa sunt cam 4.000 de victime la locul de muncă și 2,8 milioane de persoane trebuie să-și ia mai mult de 3 zile de concediu medical din cauza muncii. Consecința? Peste 83 de milioane de zile de muncă pierdute pe an. Așadar, misiunea noastră este să ne asigurăm că există cunoștințe disponibile pentru toți, că se oferă soluții practice, că sunt disponibile instrumente, că sunt ușor accesibile, pentru a ameliora situația la locul de muncă în Europa. Și ne concentrăm mai ales asupra migranților, pe imm urile pe IMM ne asigurăm că sunt respectate condițiile de sănătate și de siguranță, pentru că acestea ne preocupă pe toți. E bine și pentru oameni și pentru afaceri. Anul acesta a fost un an important pentru noi, am adoptat, s-a adoptat noul cadru strategic UE și uh, am avut discuția pe această temă chiar azi dimineață. Sigur că avem propriile noastre domenii de prioritate, avem strategiile noastre interne de lucru și Programul se adoptă totdeauna de către grupul nostru de lucru tripartit și de către comitetul director. Aș vrea să trec repede prin aceste domenii prioritare. În primul rând, avem anticiparea schimbării și uh, cifre și fapte. Noi anticipăm schimbările și oferim cifre și fapte și uh, realizăm uh, studii bazate pe probe care uh, îi informează pe decidenții politici, cum sunteți și dumneavoastră, dar și alte tipuri de public, de la experți științifici până la reprezentanți pentru sănătate și siguranță. Studiul nostru SNR este singurul studiu dedicat uh, unui sondaj referitor la situația sănătății și siguranței la locul de muncă în IMM-urile din Europa. Acum am început al doilea studiu SNR, primul este gata și începem de asemenea și o lucrare majoră referitoare la situația din micro-întreprinderile și întreprinderile mici din Europa. De asemenea, lucrăm uh, și la fața locului, ajutând întreprinderile să se pregătească pentru viitor. Suntem implicați din ce în ce mai mult în cuantificarea costurilor și beneficiilor sănătății și siguranței ocupaționale. Sigur, cunoaștem uh, uh, implicațiile morale, știm că e foarte important ca lucrătorii să fie în siguranță, dar trebuie să ne și amintim de beneficiile bunăstării și de costurile uh, stărilor proaste. Cea mai mare preocupare se leagă de numărul ridicat de boli ocupaționale. Noi alocăm tot mai multe resurse pentru înțelegerea acestor boli și pentru răspândirea unei mentalități de prevenție. Trecând la a treia prioritate, instrumente pentru uh, managementul sănătății și siguranței ocupaționale, e foarte important să subliniem aici că, până la urmă, pentru multe întreprinderi e foarte importantă o gestionare cotidiană a sănătății și siguranței. E important să existe soluții practice, exemple de bune practici. Noi uh, am creat un instrument interactiv de evaluare a riscurilor numit OIRA, uh, care permite întreprinderilor să evalueze riscul din mediul lor de lucru, fără să apeleze la expertiză din exterior. Aceste instrumente sunt croite pe nevoile statelor membre și pe nevoile sectoarelor. Următoarea prioritate este sporirea conștientizării și facem acest lucru în foarte multe aspecte ale muncii noastre. Nu pot decât să menționez campania noastră de aici, pentru că uh, nu am așa de mult timp la dispoziție. Noi suntem o agenție de comunicare, deci uh, conștientizarea intră în uh, activitățile noastre. Să nu uităm că această campanie Healthy Workplaces, locuri de muncă sănătoase, este una din cele mai mari din lume. Acum se concentrează pe gestionarea stresului la locurile de muncă din Europa. Campania noastră este descentralizată, și este condusă prin acele puncte focale din statele membre și am primit uh, chiar săptămâna trecută informații despre acest subiect. Avem și o campanie de nivel european, colaborăm cu companii naționale, cu asociațiile partenerilor sociali și cu ONG-uri. Și în cele din urmă, ultimele două priorități țin de uh, crearea de rețele de cunoștințe. Uh, chiar în această vară am uh, lansat primul wiki referitor la sănătate și siguranță ocupațională. Dorim să facilităm schimbul de informații în Europa și dincolo de ea, implicându-i pe principalii gânditori, dar și practicieni din lume, în producția de informații accesibile și prin crearea de rețele strategice și operaționale implicăm cât mai mulți intermediari și cât mai multe părți interesate posibil pentru a ne putea transmite mesajul. Doamnelor și domnilor, aș vrea să vă atrag atenția asupra proiectului pe care îl facem la cererea dumneavoastră. Ați alocat finanțări pentru un proiect pilot Comisia Europeană ne-a angajat să facem munca aceasta pentru dumneavoastră și să vă prezentăm cât mai multe din concluziile noastre în următorul an. Dacă dorim să atingem uh, obiectivele 2020 din acest raport uh, și uh, cifrele pentru ocuparea activă, atunci trebuie să fim atenți acum și uh, să uh, facem ca lucrătorii să nu mai iasă de pe piața de muncă înainte de vârsta de pensionare. Trebuie să ne concentrăm și, și asupra lucrătorilor tineri, pentru că ei sunt lucrătorii în vârstă de mâine. Dacă dorim să prevenim problemele pe termen uh, lung, trebuie să investim în această prioritate și să ne gândim și la grupurile vulnerabile, cum sunt lucrătorii migranți. Apropo, următoarea noastră campanie, care începe în 2016, analizează moduri de a avea o forță de muncă mai sustenabilă și de a menține lucrătorii pe piața muncii până la vârsta de pensie. Noi uh, din Bilbao venim cu plăcere la comisia dumneavoastră în mod regulat ca să vă prezentăm ultimele informații despre ce facem și despre cum progresează munca. În anul următor sperăm să lansăm SNR2 cu ajutorul dumneavoastră și de asemenea dorim să uh, avem ocazia să vă prezentăm situația migranților din Europa uh, în timpul și după criză. Planificăm uh, Uh, să vă prezentăm un raport final printr-o conferință sau un seminar, să prezentăm rezultatele pe care le avem cu privire la forța de muncă în curs de îmbătrânire și să prezentăm și recomandări ce vă pot fi utile în munca de decidenți politici și legiuitori. În încheiere, așadar, aș dori să vă asigur că noi uh, suntem pasionați uh, de contribuția pe care o pot avea locurile de muncă sănătoase la uh, construirea Europei și la redresarea ei. Avem probe, știm ce trebuie făcut și ne vom continua munca centrală de a promova sănătatea și siguranța la locurile de muncă din Europa prin uh, intermediarii noștri, sublinind ideea că gestionarea sănătății și siguranței la locul de muncă este cu atât mai importantă cu cât uh, trecem printr-o criză economică și beneficiile sunt cu atât mai mari pentru că se obține um, o muncă de calitate. Așadar, EU-OSHA este și a fost uh, un actor care are ca obiectiv principal să ne asigurăm că putem spori siguranța la um, locul de muncă și că îi putem ajuta pe lucrători să își desfășoare activitatea fără boală și accidente. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu și acum ultimul vorbitor, înainte de a da cuvântul membrilor comisiei, Madeleine Serban. Are acum cuvântul. Thank you very much. like to... Mulțumesc. Doresc să vă mulțumesc și eu pentru această invitație, care nu este doar o ocazie, ci și o onoare, un privilegiu pentru noi să vă vorbim despre ceea ce facem. Colegii mei au vorbit despre faptul că reprezintă agenții unice. Eu trebuie să spun că și noi, și activitatea noastră este foarte specifică și doresc pe scurt să prezint care este diferența oferită de Fundația Europeană de Formare, ETF, cu sediul la Torino, în Italia. Anul 2014 este unul important pentru noi, nu doar pentru că au trecut 100 de ani de la primul război mondial, dar și pentru că în aceste zile se vorbește mult despre uh, căderea zilului Berlinului acum 25 de ani, când politicienii europeni, mai ales în Germania și Franța, uh, președintele Mitterrand și cancelarul Kohl au hotărât că ar fi bine să existe o agenție care să sprijine țările din centrul și estul Europei să facă față noilor provocări de pe continent un continent pe care e, ehm, sunt de multă vreme, dar numai după căderea vidului, vizitului Berlinului, Europa a devenit a noastră a tuturor. Deci, um, atunci s-a născut instituția noastră și funcționează de atunci. Ne bucurăm că Um, uneori se spune că agenția CDFOP funcționează în Europa și noi în afara Europei. Aș dori să vă explic care este diferența. De ce atunci, în anii 90, Fundația Urbană de Formare nu a fost creat ca departament al CDFOP care exista ceva și de ce politicienii de atunci, de aici, în această instituție, au spus nu dorim un instrument politic de cooperare cu țările partenere. Dorim să-și construiască viitorul acolo în țările lor și merită de aceea să beneficieze de o agenție dedicată la nivel european. Iată, pe scurt, ce reprezintă uh, Fundația Europeană de Formare. De ce agenția noastră este diferită? Pentru că uh, Consiliul nostru de administrație nu este tripartit, pentru că uh, tot ceea ce facem se inspiră din politicile europene. Și uh, dacă și, bineînțeles, inspirația noastră vine de la ce se întâmplă la nivel european pentru a încerca să facem referire la țările în care funcționăm, nu impunând, pentru că Uniunea Europeană nu impune niciodată, ci spunându-le ce funcționează în Uniunea Europeană și ajutându-le astfel să găsească, să identifice soluții la problemele lor legate de dezvoltarea capitalului uman. Faptul că nu avem un Consiliu tripartit mm, uh, poate să suscite întrebarea atunci cine este format din uh, Consiliul Director al uh, acestei agenții. Discuția a durat un an și jumătate privind reformarea regulamentului de bază al ETF s-au pus multe întrebări, printre care cine trebuie să facă parte din Consiliul Director. Concluzia a fost toate statele membre trebuie să facă parte din aceasta, dar în plus Parlamentul a spus că de asemenea dorește ca din acest Consiliu să aibă loc și trei experți independenți fără drept de vot, pe lângă cei trei observatori care reprezintă țările partenere. Și aici se află Ian Anderson, care este un expert independent din Consiliul nostru și tot ce spun este sub controlul său. Ce face uh, Fundația Europeană de Formare? Având în vedere că mă aflu aici la o autoritate bugetală, voi spune imediat că suntem singura agenție finanțată din capitolul Global Europe. Facem tot ceea ce dorește Europa să facă la nivel global. În principiu, uh, Dorim să creăm un viitor comun în această lume bipolară, în care în 2015 90% din creșterea economică nu mai vine din Uniunea Europeană. În această lume, lume bipolară, unde doar 7% din populația globală mai este în Europa și o populație care îmbătrânește. Dar doresc să subliniez și faptul că 50% din cheltuielile pentru politici sociale au loc în Europa și acesta transmite un mesaj în legătură cu ce dorește Uniunea Europeană. Și când vorbim despre contribuția Europei la așa numită globalizare civilizată, aceasta se bazează tocmai pe valorile Uniunii Europene, um, încurajând competitivitatea și coeziunea socială. Dumneavoastră ați luat decizia că Uh, această activitatea noastră să se reflecte în buget. Voi spune câteva mm, cuvinte în legătură cu ce face uh, Fundația Europeană de Formare și de ce este necesară în plus față de celelalte instituții. Pentru că informațiile există, dar ajutorul acordat în transformarea politică înseamnă altceva. E ca la școală, dacă doriți. Copiii au acces la informații pe internet. Mai au nevoie de profesori? Ei, da, totuși se pare că da. Fără școli, fără profesori, uh, nu pot să învețe. Acesta este și credoul nostru. Deci, uh, potențialul soft al afacerilor externe este capitalul uman și în toate țările partenere capitalul uman este o, o prioritate. Care sunt țările în care funcționăm? În primul rând, țările candidate din zona de extindere, Balcanii de Vest și Turcia, dar și țările din vecinătate, vecinătatea sudică, deci de câte ori vorbim despre Siria, Libia, Tunisia, Egipt, Uh, Liban, e vorba de toate aceste țări partenere. Apoi avem, am uitat să menționez Palestina și Israelul. De asemenea, avem uh, activități în estul Europei, Ucraina, Republica Moldova, Belarus. Toate aceste țări sunt partenerele noastre. În Asia Centrală și în Federația Rusă avem de asemenea parteneri. Ce facem? în toate aceste țări. Uh, punem în aplicare politici pentru dezvoltarea capitalului uman, pentru a maximiza șansele cetățenilor acestor țări să aibă un viitor în țările lor. Deci, acesta a fost rolul pe care ni l-ați Uh, încredințat dumneavoastră și Consiliul și, bineînțeles, funcționăm sub coordonarea Comisiei Europene. Am făcut uh, referire la Consiliul nostru director. Președintele Consiliului Director este Comisia reprezentată de DGEAC în momentul de față, apoi de Direcția Generală pentru Ocupare de la 1 ianuarie. Așa cum am spus, noi încercăm să oferim o șansă cetățenilor acestor țări de a avea un viitor în țara lor și ne ocupăm de maximizarea potențialului acestor cetățeni să-și găsească un loc de muncă în propriile lor țări. Vă dau exemple, pentru că dacă nu, teorie e foarte simplu să dăm, dar cu permisiunea dumneavoastră și aveți și această broșură în afara sălii ca și completare la prezentarea mea. Oferim viziuni acestor țări. Voi da uh, un exemplu legătură cu un uh, proiect în care conferințe finale a avut loc în Albania. Noi, când investim în aceste țări, le cerem să creează un document strategic și până la urmă avem uh, există multe documente și puțină până în aplicare. De ce? Pentru că fiecare își uh, urmărește propria strategie și nu ține cont de ce fac ceilalți. În Albania, ca și în celelalte țări din Balcanii de Vest, încercăm să reconciliem punctul de vedere al diferitelor ministere și altor instituții într-o viziune unică. Prim-ministrul a spus pe 6 octombrie că astfel se poate restructura întregul plan de acțiune al guvernului și să se restructureze bugetul țării pentru a se înveți de trei ori mai, investi de trei ori mai mult în uh, dezvoltarea capitalului uman și să se comunice primului ministru rapoarte lunare din toate ministerele implicate. Noi încercăm să creăm o corelație între uh, calificări cu cererea. Dacă există cererea, dorim să facem acest lucru la nivel sectorial și teritorial. Facem acest lucru, de exemplu, în Ucraina. În Ucraina există potențial de dezvoltare economică, dar nu există nu se știe cum se poate rezolva aceste lucruri la nivel regional. Uh, regiunile din Ucraina sunt subiecte ferbinți în momentul de față. Am, încercat, am început să lucrăm cu regiunile din Ucraina pentru a crea un sistem de a face să corespundă calificările cu cererea la nivel de bază și apoi alte regiuni din Ucraina încerc să înce încearcă să înțeleagă cum se poate face acest lucru și noi le ajutăm să generalizeze proiectul întregi, în toate regiunile. Un alt exemplu, ce facem când nu există o cerere? Când nu există cerere sau nu există suficientă cerere, încercăm să creăm cererea. Prin intervențiile noastre, în uh, calificarea antreprenorială. Facem acest lucru în urma unei Um, politici europene, Small Business Act. Iată, sunt doar câteva exemple, dar dacă cetățenii acestor țări sunt acceptați să um, emigreze în Uniunea Europeană în mod legal, trebuie să ne asigurăm că calificările lor sunt suficient de, de transparente, sunt cunoscute și uh, dorim să încurajăm și migrația circulară, adică atunci când acești oameni se întorc în țările lor de origine, experiența acumulată aici să fie recunoscută. Acesta face parte din parteneriatul de mobilitate semnată de Uniunea Europeană cu anumite țări partenere. Stau la dispoziția dumneavoastră acum și voi răspunde la orice întrebare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor! Și acum Deschid dezbaterea. Deci puteți cere cuvântul. Voi începe acum uh, dând cuvântul uh, coordonatorilor, mai întâi domnul Casa. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să mulțumesc invitațiilor pentru aceste prezentări. E bine să ne aducem aminte din când în când de munca pe care o faceți la aceste agenții. Și aș avea o sugestie, doamna președintă, pentru că avem foarte mulți membri noi aici la comisia noastră și mă întrebam dacă n-am putea organiza o vizită la aceste agenții astfel încât să știm și noi mai bine cum putem utiliza resursele acestor agenții în munca pe care o facem aici la Parlament. Și cred că ar trebui să ținem cont de acest lucru atunci când vom dezbate programul de vizite mai târziu aici la comisia noastră pentru următorul, pentru acest mandat de 5 ani. Aș avea o singură întrebare pentru că trebuie să particip și la alte întâlniri și va trebui să plec, din păcate. Și pentru că nu ă, deseori am un coleg maltez care să se afle aici în fața mea la prezidiu, vreau să mă adresez ă, profesorului James Caleia și am să o fac în malteză, în limba mea maternă, dacă nu vă deranjează. Domnule profesor Caleia, mai devreme ați vorbit despre proiectul de ucenicie și am fost oarecum surprins pentru că recent citeam într-un ziar britanic în care se arăta că în Regatul Unit guvernul a făcut investiții foarte mari în domeniul care are de-a face cu astfel de proiecte. Eu aș vrea să aflu mai multe detalii despre aceste proiecte și, și mai multe despre rezultatele la care s-a ajuns prin astfel de investiții care sunt rezultatele la care s-a ajuns. Pentru că ar fi foarte interesant să știm dacă Europa merge pe acest drum. Cred că dacă am face-o, am putea ajuta pentru dezvoltarea pieții muncii în Europa. Mulțumesc! Da, cred că vă pot da cuvântul ca să răspundeți direct. Da, am să vorbesc și eu în malteză. Vă mulțumesc foarte mult pentru o întrebare. Pentru că, într-adevăr, ne îndreptăm și noi ca și agenție în această direcție. Chiar la începutul acestui an am avut o conferință foarte importantă în care s-au întâlnit mai multe țări, state care au aceste scheme de ucenicie foarte bine dezvoltate și altele care nu atât de mult. Așa cum spuneam și în prima mea intervenție, există țări precum Germania, Austria, țările de jos sau altele, unde proiectele de ucenicie sunt foarte bine dezvoltate și unde șomajul este foarte scăzut, în special în rândul tinerilor. Știu că aceasta este o problemă foarte gravă în Europa, unde există peste 5 milioane de șomeri în rândul tinerilor. și programele educaționale nu fac întotdeauna ca tinerii noștri să fie pregătiți pentru a accesa piața muncii. Ce am avut de învățat de la aceste țări? Țări precum Germania, țările de jos, uh, Australia, uh, Austria, mă scuzați, și chiar și uh, Italia mai recent. Am văzut că există numeroase oportunități pentru tineri pentru că aceștia să participe în astfel de programe de formare. Foarte recent am văzut în Elveția că aproximativ 98.000 uh, de uh, locuri de ucenicie sunt oferite pe piața lor. Asta înseamnă că există uh, mai multe astfel de locuri oferite pe piață decât cele uh, care ar fi necesare. Și asta înseamnă că tinerii au mai multe oportunități de a învăța, de a avea acces pe piața muncii printr-o astfel de formare. Și o formare care le oferă oportunități care altfel n-ar fi existat. De aceea este important ca statele membre să facă mai multe eforturi în cadrul acestor programe de ucenicie. Să facă eforturi nu doar în uh, domeniul manufacturier, ci și în ceea ce privește contribuția IMM-urilor, pentru că știm că IMM-urile singure nu pot uh, atrage destul de mulți tineri. Este important să începem să ne gândim la astfel de proiecte și țara noastră a început să o facă, încercând să introducă aceste proiecte încă din învățământul secundar. În felul acesta, elevi care în mod normal nu puteau să continue un învățământ normal, formal, și-au dat seama că prin intermediul programelor de formare oferite în sectorul industrial, au acum noi oportunități de a învăța și, prin urmare, au noi capacități care îi vor ajuta pe viitor. Cred că aceasta este o abordare foarte bună în ceea ce privește formarea pentru tineri. Însă, mai mult decât atât, noi am văzut că există și cazuri în care chiar universitățile au introdus astfel de programe la nivelul învățământului superior. Iuta Steinruck. Da, mulțumesc foarte mult tuturor agențiilor pentru munca depusă. În ultimii cinci ani am participat la diverse rapoarte uh, redactate de mine sau de grupul meu și astfel am uh, cunoscut activitatea dumneavoastră și am ajuns să o apreciez. Mă bucur că am astăzi ocazia să vă spun mulțumesc. Combaterea șomajului, mai ales la tineri, a fost un subiect foarte important pentru diferitele agenții, la fel și subiectul învățării uh, pe tot parcursul vieței, vieții și păstrarea tinerilor pe piața muncii. Și de asemenea, uh, prevederea, să vedem uh, care sunt prognozele, cum se modifică uh, situația economică, industria, uh, industria, producția industrială, ca să putem reacționa cât mai timpuriu și pe viitor. Cunosc fiecare agenție foarte bine și Mă bucur uh, că veniți și sper să puteți și pe viitor să veniți la noi să ne prezentați activitatea dumneavoastră, ca și noi colegi să aibă ocazia să vă cunoască și să uh, înțeleagă ce faceți. În ceea ce privește uh, ETF, cred că într-adevăr că formarea este baza integrării pe piața de muncă, cred că și uh, democratizarea tot pe formare se bazează. Mi se pare că munca dumneavoastră e extrem de importantă și cred că împreună trebuie să ne asumăm răspunderea. Când mă gândesc la OSHA, la sănătate și siguranță, acestea sunt un uh, factor de cost de un cost al muncii pe care uh, noi aici în Parlament îl uh, cunoaștem și știm că trebuie să fie uh, eliminată această povară. Dacă mă gândesc la imm ul cred că pentru ele este cât se poate de greu și aș vrea să vă întreb dacă credeți că există unități de măsură sau ar trebui să existe unități de măsură diferite pentru a ajunge la competitivitate în Europa? Este o întrebare retorică, cel puțin din perspectiva mea, însă cu siguranță dumneavoastră aveți mai multe informații. În ceea ce privește CDFOP, dumneavoastră lucrați la un schimb de bune practici, la exemple de combatere a șomajului la integrarea tinerilor pe piața de muncă. Care credeți dumneavoastră că sunt principalele obstacole? Pentru că mi se pare că în Europa se petrece tot mai lent integrarea tinerilor pe piața de muncă. Eu vin uh, din Germania, cunosc foarte bine sistemul formării duale și știu că S-a, a fost foarte util în Germania pentru combaterea șomajului la tineri acest sistem de uh, formare duală. Ce părere aveți? Credeți că am putea să dăm un imbold prin intermediul Parlamentului ca să se ajungă mai repede la rezultate în Europa? Pentru Eurofound... Uh, pot să spun că mm, cunosc inițiativa referitoare la controlul muncii, am colaborat chiar foarte intens împreună, ne-ați oferit o bază foarte bună și, foarte bună și mi-aș fi dorit chiar uh, ca la combaterea muncii la negru să putem colabora și pe viitor. Cum uh, priviți dumneavoastră evoluțiile pe care le avem acum? Ce credeți uh, că ar trebui să facem și să schimbăm? Multe întrebări, aș mai fi avut câteva mii, dar am să mă opresc aici. Um, thank you very much for the question. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Comisia și Comisarul pentru Educație au spus în ultimii ani că există o legătură între educație și ce se întâmplă pe piața muncii. Și cred că este vorba aici de o legătură, de un adevărat dialog la care am putea ajunge în mod aparent ușor, dar trebuie să vedem cum să facem legătura între cele două lumi, pentru că știm că ele nu călătoresc, ca să zic așa, cu aceeași viteză. Dacă vedem ce se întâmplă pe piața muncii și ce se întâmplă la nivelul învățământului, piața muncii are o viteză mult mai mare decât uh, cea existentă pe uh, sistemul de învățământ. Așa că mă întrebați care s-ar fi obstacolele. Ei bine, din punctul meu de vedere, și din uh, datele pe care le deținem, obstacolele ar fi uh, faptul că doar dacă înțelegem cum funcționează piața muncii, doar atunci vom uh, putea dezvolta mai bine um, învățământul. Însă trebuie să vedem acest lucru în reforma educației, în ceea ce se oferă în curicul, curiculum. Și dacă vorbim despre formarea de-a lungul vieții, despre programele de ucenicie. Noi preferăm ca tinerii să învață făcând ceva, făcând asta în companii care ar putea să le ofere locuri de muncă atractive. Deci, pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, Progresele cele mai mari pe care trebuie să le facem sunt acele legate de o reformă mai rapidă a învățământului și Comisia a făcut foarte multe, iar Parlamentul a adoptat o serie de recomandări care, dacă ar fi cu adevărat aplicate, implementate de statele membre, atunci s-ar face un progres mai rapid, astfel încât mai mulți oameni să intre pe piața muncii. Și am să vă dau un exemplu în acest sens felul în care se omologează învățământul formal și informal. Noi încercăm să promovăm acest proces pentru că știm că multe din competențele existente sunt ascunse pentru că nu au fost omologate în economia noastră, nu au fost recunoscute, nu s-au transformat în niște calificări profesionale, într-o declarație, o diplomă prin care angajatorul să vadă că merită să angajeze o persoană sau alta. Însă, bineînțeles, educația și formarea nu pot rezolva singure această problemă a șomajului. Avem nevoie de locuri de muncă de calitate, avem nevoie de investiții, avem nevoie de un proces de revitalizare a economiei noastre și trebuie să încurajăm guvernele să facă mai multe investiții, nu doar în formare și educație, ci și în noi locuri de muncă, noi competențe profesionale și noi uh, direcții de dezvoltare pentru locuri de muncă pe viitor. Mulțumesc! Și acum, domnule Krasnodeschi, din partea grupului ECR, vă rog. Dar, mai înainte de aceasta, vreau să dau cuvântul um, doamnei Setleșca din partea celeilalte agenții. Aș prefera să răspund în germană. Acest subiect e unul foarte important și anume poate Uniunea Europeană să simplifice Uh, legiferarea pentru IMM-uri, ar trebui să facem o diferență între IMM-uri și întreprinderile mari. Cred că uh, e foarte important ca legislația sau cel puțin controlul făcut de inspectorii de muncă să uh, aibă anumite criterii pentru IMM-uri, adică să motiveze IMM-urile să facă și ele ceva pentru protecția sănătății la locul de muncă. Deci să nu existe prevederi de clasa a doua, cum ar fi. Cred că e foarte important să ne implicăm la nivel național și european și să încercăm să oferim susținere și întreprinderilor celor mai mici. Un exemplu de la noi um, pe care l-am mai menționat, există un instrument foarte ușor de descărcat de pe internet, care nu costă nimic și care e foarte, foarte util pentru întreprinderile mici și micro. Și mai sunt și foarte multe alte instrumente care oferă sprijin pentru acestea, pentru aceste întreprinderi. Am auzit foarte multe despre investițiile necesare. Noi am făcut însă multe studii care ne arată că nu este chiar așa. Beneficiile din investiții sunt uh, de cel puțin 1 la 2, deci la un euro investit uh, ies ca beneficiu 2 euro, dar aceste beneficii pot merge și până la o rată de 1 la 10. Uh, noi la agenție avem un proiect creat de mult prin care încercăm să reunim metode care pot fi aplicate și în întreprinderile cele mai mici pentru a calcula acest profit al investițiilor. Ne străduim să facem o comparație și sperăm ca în următorii ani să avem o metodă de nivel european și să o prezentăm ca să fie clar că și uh, Uh, pentru întreprinderile mici și foarte mici este posibil să profite din investițiile pe care le fac. Deci e important să nu existe două clase diferite de întreprinderi, să existe și instrumente pentru IMM-uri ca ele să poată vedea că investițiile merită. Mulțumesc. Aveam o întrebare și pentru domnul Menendez Valdez în ceea ce privește munca nedeclarată, așa că am să-i dau cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Este o chestiune pe care am discutat-o și în această dimineață. Este o temă destul de complexă. Există însă uh, măsuri diferite pentru situații diferite. De exemplu, pentru a Uh, scădea numărul de oportunități pentru această muncă nedeclarată, obligații de raportare, de înregistrare a veniturilor, angajaților mai multe țări. Există și alte măsuri prin care încercăm să uh, rezolvăm problema motivației scăzute în ceea ce privește profitul sau a pierderilor mai mici și măsuri mai pozitive, cum ar fi, de exemplu, Uh, un mediu de afaceri simplificat pentru declararea activităților, stimulente fiscale și așa mai departe. Și în ceea ce privește automotivația uh, pentru persoanele care nu declară munca lor, importante sunt campaniile, mă scuzați, de conștientizare, de sensibilizare, însă cel mai important este să ajungem la un mix de măsuri potrivit și o evaluare a politicilor aferente. Iată de ce cercetarea este esențială și de ce putem oferi date importante pentru a alege politicile cele mai eficiente. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Krasnodeschi din partea grupului ECR. Mulțumesc, doamnă președinte, și am să vorbesc în poloneză. Więc chciałem się z Państwem podzielić taką ogólną refleksją i obserwacją. Mulțumesc. Aș vrea să fac un comentariu, un neapărat o întrebare pe care aș împărtăși eu aici cu dumneavoastră. Am avut ocazia să discut cu reprezentanții IMM-urilor în propria mea țară și dacă analizez ceea ce mi-au spus ei și ce spuneți dumneavoastră aici, atunci uh, îmi dau seama că există o diferență foarte mare între realitatea destul de dramatică, să spunem, pe care o trăiesc aceste companii, în țara mea cel puțin, pentru că situația acolo este una de-a dreptul proastă și nu s-au făcut îmbunătățiri până acum și, pe de altă parte, activitatea pe care o desfășoară agențiile dumneavoastră. Agențiile dumneavoastră s-au prezentat uh, destul de mult. Până acum am auzit tot felul de conferințe, studii pe care le-ați făcut, am participat la multe seminare și din câte am înțeles eu, agențiile noastre lucrează deja de mult timp și cu toate acestea trebuie să trecem prin această criză atât de puternică. O criză care îi afectează nu doar pe tineri, ci și pe cei în vârstă, sau pe cei care au trebuit să-și părăsească uh, propria țară pentru a căuta țări mai uh, bune pentru ei. Și întrebarea mea este, nu vi se pare destul de frustrant să lucrați pentru o astfel de agenție, într-o astfel de situație? Și aș vrea să vă mai întreb dacă realizați um, activități de audit la nivel intern sau dacă v-ați gândit la această posibilitate. Pentru că ceea ce faceți dumneavoastră nu elimină rădăcina problemei acestei crize, dar poate îmbunătăți situația în unele țări. Țări unde există, de exemplu, un șomaj ridicat de ceva ani încoace. Dumneavoastră ați dat exemple, exemplul Germaniei, al Austriei și uh, succesul relativ al acestor țări, însă succesul lor nu vine din uh, felul în care s-a dezvoltat sistemul uh, educațional. Succesul lor depinde de economia lor, care este mai puternică, pentru că economiile celorlalte state membre sunt mai vulnerabile, mai slabe. Deci, s-ar putea ca instituțiile dumneavoastră, agențiile pe care le conduceți, uh, să trebuiască să stabilească alte obiective și să încerce să rezolve aceste probleme legate de criză. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Nu știu cine dintre uh, invitații noștri ar dori să ia cuvântul în legătură cu frustrarea pe care ați manifestat-o. Vom vedea acum dacă este vorba despre o frustrare sau cum o percep invitații noștri. Da, n-aș vorbi despre frustrare, ci v-aș da mai degrabă un exemplu. Bineînțeles, v-ați putea gândi că siguranța și sănătatea la locul de muncă se află sub presiune puternică atunci când trecem printr-o perioadă de criză. Iată, un domeniu care, în general, companiile se gândesc să reducă resursele bugetare atunci când trec printr-o perioadă de criză. Însă v-aș da aici un exemplu pozitiv. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, noi organizăm campanii cu o durată de 2 ani pe diverse teme. Noi oferim material informativ pentru companii, pentru uh, actorii implicați, uh, pentru uh, instituții în 25 de limbi diferite și acestea pot fi folosite acum și pentru micro-întreprinderi. Și știți și dumneavoastră că noi avem reprezentați, practic, în Consiliul nostru director 28 de state membre, iar feedback-ul pe care îl primitem, primim noi, în special de la acele țări care au avut cel mai mult de suferit de pe urma crizei economice, feedback-ul lor este următorul. Ei ne arată că dacă noi la OSHA n-am oferi și n-am organizat astfel de campanii cu o durată de 2 ani, dacă n-am oferi instrumente și asistență la nivel național, atunci n-ar mai face nimic. Și nu-i vorba aici doar de Germania, de Austria sau țările de jos care ne cer astfel de programe. Poate că nu e aceeași situație și în țările nordice, însă țările care trec printr-o situație dificilă, aceste țări chiar au de profitat de pe urma activității noastre. și știu că situația este diferită uh, pentru unele țări care au o situație mai bună, țările nordice sau Germania, de exemplu. Noi le cerem să dea exemplu și să ne ofere asistență în cadrul rețelei noastre la nivelul OSHA. De exemplu, să meargă în țările vecine pentru a dezvolta rețelele existente în domeniul dialogului social. Pentru că în unele țări am observat că sunt probleme și în ceea ce privește funcționarea bună sau nu a dialogului social. Deci știu că această criză economică a avut un impact foarte puternic, dar există și exemple pozitive, precum aceste campanii pe care le organizăm noi și care pot susține în special țările care se află supuse celor mai mari presiuni. Da, mulțumesc. Mai văd un singur coordonator care dorește să intervină. Doamna Lambert, care a venit un pic mai târziu, dorește să intervină. Mai sunt și alți colegi pe listă, dacă nu doriți dumneavoastră. Da. Da, îmi pare rău că am întârziat. Uh, uh, m-am ocupat de uh, conferința din Marea Britanie în legătură cu conferința climatică. Tocmai s-a pus întrebarea în legătură cu mobilitatea persoanelor a mobilitatea spre alte țări pentru a-și căuta acolo un loc de muncă. Și pentru că ajungem la revizuirea uh, acelui blue card în Uniunea Europeană, un instrument de migrație de care dispunem la ora actuală. Avem însă aici prezentă o agenție care lucrează și în afara Uniunii Europene. Și am primit rapoarte foarte bune în trecut în legătură cu perspectiva politică pe care o oferă Uniunea Europeană ca țară destinație pentru uh, persoanele înalt calificate. Poate că ETF-ul dorește să spună câte ceva în legătură cu experiența lor în acest domeniu. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Noi, într-adevăr, de mulți ani de zile lucrăm pe tema mobilității uh, forței de muncă. Și din analizele pe care le-am făcut până acum în mai multe țări, ne-am dat seama că, în primul rând, există o migrație, o mobilitate nord-sud și sud-sud, deși există și una sud-sud, e adevărat. Ce vreau să spun cu asta? Noi, în general, uh, vedem cum uh, persoanele din uh, zona Mediteranei în sud se îndreaptă spre nord, însă există o mobilitate și mai mare din sudul Mediteranei spre țările din Golf. Și care este diferența între cele două tendințe? Cei care sunt uh, înalt calificați merg spre țările din Golf, ceilalți merg în, înspre nord. Mai există și o migrație înspre estul Europei, pentru că cei mai înalt uh, calificați merg spre Est, în special în Rusia, în special din problema din motive de competență lingvistică. Deci, în general, țara de destinație pentru cei mai înalt calificați nu este neapărat uh, Europa. Bineînțeles, există și excepții, însă eu vorbesc despre un fenomen în general pe care l-am observat. Pe de altă parte, Munca noastră se centrează pe migrația circulară și pe dreptul persoanelor de a se deplasa, între drept pe care nu trebuie să îl comentez eu aici, nu este locul potrivit, însă migrația depinde și de anumite decizii. Oamenii uh, se mobilizează din mai multe motive. Mobilitatea pe piața muncii face ca aceste persoane să nu rămână în afara propriilor țări, prea mult timp. Se preferă să se întoarcă acasă, însă întrebarea este dacă se pot întoarce acasă dacă, uh, fără să fie stigmatizați, dacă nu au putut participa la procesul de construire a propriei țări. Și există uh, astfel de exemple în cooperarea pe care am avut-o cu organizații internaționale de migrație și metodologia care a fost implementată la noi în cadrul ETF. Noi am analizat ce se întâmplă în procesul de pregătire pentru plecare. Cei care doresc să imigreze în mod legal, este important să existe o transparență a competențelor lor profesionale, astfel încât aceasta să fie bine înțeleasă în țara de destinație. Dacă acest lucru este posibil, atunci țara de destinație este cea care trebuie să gestioneze aceste competențe și capacitățile oferite de fiecare individ în parte. Însă dacă persoana dorește să se întoarcă, în țara de origine, întrebarea se pune dacă există un mecanism de recunoaștere a experienței dobândite și aceasta să asigure și calitatea necesară, pentru că recunoașterea experienței poate duce la decizia de a oferi o altă diplomă, de exemplu, dar există și riscul corupției în aceste cazuri, în multe țări, printre care și țările cu care lucrăm noi. Există un adevărat booming de diplome care apar Uh, în urma experienței dobândite în alte țări. Iată de ce investițiile noastre se fac și în aceste țări, astfel încât ele să aibă un sistem de educație și de recunoaștere a capacităților, astfel încât să recunoască acele abilități dobândite într-un mod transparent și această recunoaștere să se facă, indiferent că experiența dobândită a fost înăuntrul țării sau în afara ei, și să fie recunoscută de toată lumea. Iată deci o parte a activității noastre. Noi lucrăm alături de serviciile Comisiei în parteneriatele de mobilitate. E vorba de uh, relații contractuale semnate de Comisie cu anumite țări. Și aceasta pentru a ține cont de nivelul înalt al migrației către anumite țări. Însă, oricum, uh, mesajul nostru principal este următorul, și anume că cei care au de câștigat de pe urma sunt alții și nu Europa. Da, mulțumesc și acum doamna Moran Chartier, Chartier vă rog. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor uh, invitațiilor noștri pentru prezentările foarte interesante făcute în numele diferitelor instituții și agenții. Aș avea o constatare, o observație și să pun trei întrebări. Constatarea. Vorbim foarte mult despre calificări. Dar uh, uităm numărul de uh, oameni care ies fără calificări din sistemul de formare. Și în problema șomajului la tineri, aceste uh, ieșiri din școală fără calificări sunt un bilet către șomaj. Iar aceste uh, ieșiri din școală fără calificări nu pun uh, la îndoială doar formarea profesională, ci formarea inițială. Iar aici statele membre uh, sunt mult prea uh, înțepenite ca să se mobilizeze și să uh, reconstruiască concepția lor inițială de formare. Uh, pentru că aceste uh, ieșiri din școală fără diplome sunt legate de niște dificultăți de individualizare a sistemelor de formare. Ce putem face pentru a remobiliza statele membre ca să combată ieșirile din școală fără diplome, care sunt uh, foarte grave și chiar au legătură cu o problemă foarte importantă. Iată acum și observația mea. Eu am uh, lucrat cu toate structurile dumneavoastră și mai ales cu CDFOP la prevederile de ocupare, noi locuri de muncă, noi competențe. Cred că este important să avem prevederi dar uh, degeaba ne închipuim că am putea să facem să corespundă formarea cu prevederile. Pentru că timpul de formare nu este totuna cu timpul de muncă. Sunt, e mult mai urgent mult mai urgentă situația în domeniul muncii și pentru formare e nevoie de timp. Așadar, ce recomandări ați face statelor membre ca să se activeze această uh, luare în calcul a prevederilor? Și am și trei întrebări. Care este situația de astăzi, după analizele dumneavoastră, după viziunea dumneavoastră? Care este situația la formarea pe competențe și nu pe conținut? Care este situația validării experiențelor dobândite, pentru că se vorbește despre, despre acest lucru de foarte mult timp și încă mai așteptăm rezultate și mă uit și la uh, fostul nostru președinte al comisiei, domnul Anderson, de trei mandate lucrăm ca să obținem validarea experienței dobândite uh, și suntem încă departe de ceea ce ne dorim, dar e de fapt foarte important pentru că mobilitatea profesională despre care vorbiți presupune această validare a experiențelor dobândite. Altfel, rămânem la nivelul formării academice. Și atât. Și în al treilea rând, care este impactul crizei asupra lifelong learning? Pentru că se vede clar că atunci când întreprinderile, IMM-urile, dar și întreprinderile mari, sunt uh, constrânse, să spunem, de presiunea crizei, învățarea de-a lungul vieții uh, se pierde pe drum. Manandes Mr. Menendez Valdez, who will answer the question. No, no, Domnul Menendez Valdez va răspunde la întrebare. Caleja. Sorry, sorry. Okay. Mr. Caleja. A, ba nu, domnul uh, Caleha. Da, mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Cred că ați pus uh, punctul pe I atunci când uh, v-ați referit la patru puncte importante din câte am înțeles eu în dorința noastră de a avea mai multe persoane pregătite pentru lumea muncii. În primul rând, ați vorbit despre educația obligatorie. Ce se întâmplă în primii ani este foarte, foarte important. Sigur că există principiul subsidiarității, prin uh, care fiecare stat membru este autonom și fiecare regiune este autonomă în domeniul educației. Dar haideți să nu uităm, după cum spun eu întotdeauna, că atunci când oamenii aterizează în uh, educația vocațională, eu le spun victime, victime ale educației obligatorii, dacă nu au competențele de bază, dacă cineva nu poate să citească, nu știe să scrie, dacă sunt slabi la informatică, dacă nu vorbesc nicio altă limbă decât cea maternă. Au petrecut 11 ani în școala primară, în școala secundară și n-au nimic de arătat și e foarte grav. Și eu cred că de aici trebuie să pornim decât să ne concentrăm pe modul în care uh, învățământul vocațional poate să rezolve problemele învățământului obligatoriu. Și cred că este un domeniu în care, pe care trebuie să l luăm foarte în serios, pentru că altfel când vorbim despre reducerea abandonului școlar, uh, nu avem alte soluții, pentru că nu-l vom reuși să-l reducem. Sunt tineri care au fost la școală, care nu au obținut nimic din educație, care încearcă să învețe un an, doi și apoi se întorc la formare, dar fără să aibă niște competențe de bază. Apoi, prognozele sunt importante, sunt importante într-o oarecare măsură, pentru că dacă este urgent să faci o formare, nu poți să mai stai să aștepți prognozele și nu te poți baza în totalitate pe prognoze. Sigur că pronosticurile, prognozele sunt o activitate majoră, după cum bine știți, și avem foarte multă cercetare a acestor competențe de prognozare de care are nevoie uh, piața de muncă. Dar la uși ne bat milioane de tineri care își caută de muncă și sunt vreo 2 milioane, 2 milioane jumătate de locuri de muncă disponibile. Deci cum putem face să corespundă cererea cu oferta? Nu putem să rezolvăm problema nici în 10 ani și nici în 10 zile. Pentru că oamenii când se trezesc dimineața nu au unde să meargă la muncă și asta e problema. Și cred că are dreptate și ce a spus uh, colegul din Polonia adineauri. E frustrant, dar este o provocare să vedem cum putem să răspundem unor uh, provocări concrete, cum putem să progresăm, dar într-un mod în care cetățenii europeni să um, aibă de câștigat și să înțelegem unde sunt problemele, pentru că de multe ori acolo unde există probleme există și soluții. Deci, uh, soluțiile la nivel um, micro, poate că nu, nu se aplică și la nivel macro. Ce putem face noi ca agenție? Putem cu siguranță să colaborăm mai strâns cu statele membre și aș avea un exemplu, uh, programele de uh, ucenicie și revizuirile pe care le facem. Avem uh, două state, la anul vom avea patru, ne concentrăm pe programele de ucenicie și ne uităm cum putem fi ameliorate, care sunt standardele, ca să putem atrage mai mulți ucenici în aceste programe. Sigur că impactul crizei a fost de așa natură încât foarte mulți lucrători au fost descurajați să mai uh, caute o formare. Dacă formările nu sunt suficient de atractive, atunci problemele sunt și mai mari. Dacă procesul de validare la care vă referați adineauri nu uh, este funcțional, asta e o altă problemă. Și apoi o altă veste interesantă, în 2016 Împreună cu Comisia vom actualiza inventarul european privind actualizarea formatului de educație, care evaluează sistemele din 32 de state. Și este o veste foarte importantă, interesantă, aș spune. Dar trebuie să vedem cum se uh, transpune apoi în întregul sistem. Presupun că veniți din Franța, nu-i așa? Da, Franța are un exemplu clar despre cum se produce validarea, chiar și în învățământul terțiar. Și nu vorbim aici de uh, science fiction, vorbim de lumea reală. Așadar, aplicarea instrumentelor europene, ca să revin la ce spuneam adineauri, este foarte importantă. Este uh, o problemă pe care unele state membre o iau în serios, Poate că altele cam trag mâța de coadă la capitolul învățământ vocațional, la fel și cu universitățile. Dacă ne uităm la învățământul superior, vedem că reforma a fost mai rapidă. Majoritatea instrumentelor despre care vorbim, vorbim instrumente europene, sunt aplicate în uh, învățământul superior și nu în alte sectoare de învățământ. Deci pentru noi, ca agenție, E foarte important să ajungem la uh, instituțiile de validare de la nivelurile inferioare. Și e foarte mult pentru că vorbim de uh, jumătate de milion de prestatari de astfel de formări în întreaga Europa. Dar e foarte important să se valideze experiențele dobândite dacă vrem să prevenim abandonul școlar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Caleha! Domnul Marino Epinto. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, dragi colegi, uh, stimați invitați. Aș dori să mă refer la uh, un anumit subiect. V-am ascultat ce ați spus despre ce se face, despre ce s-ar putea face pentru ca munca să nu mai fie doar un factor economic, doar un factor de competitivitate, un factor de creștere, un factor de câștig, ci pentru ca munca să înceapă să fie percepută și ca un element de eliberare a omului, un mod de a afirma demnitatea omului și cetățenia europeană pe care dorim noi să o construim. Cred că munca de până acum a fost pusă în valoare doar în, din perspectiva economică. Ce ați putea face, ce pot face agențiile pe care le prezidați, care ar putea fi contribuția dumneavoastră uh, pentru ca munca să fie și un factor de dezvoltare umană. Și aș mai vrea să știu și care este situația condițiilor de muncă. Tocmai ă, și în ceea ce privește egalitatea între femei și bărbați. În țara mea, de exemplu, femeile au fost excluse sistematic din anumite uh, locuri de muncă numai pentru că erau femei sau pentru că erau însărcinate. Și una din marile bănci private din Portugalia, chiar cea mai mare, a exclus femeile timp de zeci de ani. Nu a angajat femei, pur și simplu. Mai sunt încă rămășițe din această mentalitate, cum că femeile trebuie să decidă dacă vor să lucreze sau dacă vor să fie mame. Femeile își pierd astfel uh, deplinătatea drepturilor sociale, nu reușesc să fie și mame și femei să aibă și acces la muncă. Și se întâmplă încă în Europa, cel puțin în țara mea, dar cred că și în alte țări. Am, aș vrea să știu ce putem face, ce puteți face dumneavoastră pentru o schimbare de mentalitate, pentru o schimbare de cultură, inclusiv în uh, prezent. Mulțumesc! Am să dau cuvântul ultimilor uh, doi uh, vorbitori, după care voi da cuvântul experților pentru răspuns. În primul rând, domnul Lopez și apoi doamna Sander. Domnul Lopez, în primul rând. În primul lugar, muchísimas eh, gracias. Mulțumesc, în primul rând, eh, vreau să vă mulțumesc pentru prezentările făcute și să vă pun și o întrebare. În primul rând, mi s-a părut foarte interesantă prezentarea tehnică eh, referitoare la consecințele asupra pieței de muncă a anumitor factori. În Spania, istoric, șomajul totdeauna a fost mare la noi. Acum este scandalos de mare, dar în Spania au existat și foarte mulți studenți totdeauna. Acum sunt mai mulți studenți în Spania decât în Germania. Dar problema noastră se leagă de lipsa de competențe tehnice și de formare tehnică ceea ce are consecințe spectaculoase asupra pieței de muncă și ar fi nevoie de o legătură între formare și piața muncii. Sigur, că s-ar putea, și asta s-a și întâmplat în Spania, ca piața de muncă să descurajeze formările de tip tehnic, dat fiindcă creșterea în aceste sectoare nu se vede. În Spania, eșecul școlar era destul de pronunțat și mai, cel mai mult în interiorul țării. Și asta, pen, și asta transmitea un mesaj clar dinspre piața de muncă, spre sistemele de formare. Dup apoi, după uh, ce l-am ascultat pe domnul Menendez, aș avea o întrebare. Ce se întâmplă cu reforma pieței muncii în anumite țări? Uh, Știți că se vorbește foarte mult uh, despre reformele structurale. Aceste reforme prezintă un pericol pentru anumite piețe de muncă. Uneori negocierile colective au fost subminate, au fost trase în jos salariile, S-au făcut de facto devaluări, ceea ce a creat multă precaritate pe piața de muncă. Și aș vrea să știu ce părere aveți despre această situație. Mulțumesc! Next question. Următoarea întrebare. Doamna Sitnansk. Sure. Ďakujem veľmi pekne, budem veľmi stručná. Mám dve otázky krátke. Chcela by som sa spýtať našich hostí, Mulțumesc! Aș vrea să întreb pe uh, vorbitorii noștri ce instrumente concrete vor să folosească, ce vor să facă pentru uh, formarea uh, oficială și neoficială, ce instrumente au la dispoziție. Și aș avea și o a doua întrebare. Cum se poate rezolva, după părerea dumneavoastră, Următoarea situație, acum e greu de zis ce meserii vor fi necesare pentru 20 de ani, peste 20 de ani, ce se va cere. Dacă ne uităm și spre trecut, e clar că nu se putea ghici dinainte ce meserii vor fi cele mai căutate în ziua de astăzi. Deci cum rezolvați această problemă și anume faptul că nu putem ghici ce vor face copiii noștri peste 20 de ani? Mulțumesc! And then Mr. Domnul Ian Anderson pentru ultima întrebare. Domnul Anderson nu mai este eurodeputat, dar a fost înainte președintele acestei comisii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mă bucur că mă aflu din nou aici. Văd unele echipuri cunoscute, dar și multe echipuri pe care nu le recunosc, foarte mulți membri noi. Nu vreau să pun niciun fel de întrebări, uh, pentru că asta este apanajul membrilor, aș avea însă câteva reflexii, câteva teme de discuție. Cred că Parlamentul este important. Suntem uh, decidenți politici, suntem și legiuitori uneori. Și să, pentru a fi decident politic, trebuie să fii foarte bine informat și să poți lua hotărârile corecte. Avem aici patru agenții cu foarte multă experiență și pricepere pe care le puteți folosi înainte de a lua decizii. Eu îi cunosc pe toți, acum uh, am legătură cu una dintre agenții și toate agențiile au legătură cu piața muncii. Se știe că provocările Europei au legătură cu ocuparea și, uh, de asemenea, că șomajul are legătură cu acești factori. Eu cred că una dintre soluții, dar nu singura, este educația. Toate felurile de educație, competențe primare, competențe secundare și învățarea de-a lungul vieții. Și văd din țara mea, vin din Suedia, și cred că uh, în majoritatea țărilor, dacă ne uităm la tinerii de astăzi, se constată că șomajul este foarte mare. Și dacă îi comparăm pe tinerii educați cu tinerii care nu au o educație, diferența este foarte mare. Pentru că nu toată educația este bună dar majoritatea tipurilor de educație sunt bune. Cea mai mare problemă însă este reprezentată de tinerii care nu au educație deloc sau aproape deloc. Educația are legătură și cu sănătatea și siguranța la locul de muncă cu condițiile de pe piața de muncă. Europa nu poate niciodată să concureze cu uh, condiții proaste sau cu sisteme de educație proaste sau cu salarii proaste. Trebuie să avem cele mai bune sisteme de învățământ din lume. Trebuie să avem salarii mari și trebuie să avem condiții de sănătate și siguranță bune. Și toate sunt legate între ele, pentru că oamenii bine educați vor avea și cerințe pe piața de muncă, legate de salarii, de sănătate și siguranță. Deci, toate aceste agenții au legătură între ele și toate sunt importante. Cred că trebuie să uh, fie folosite aceste agenții de dumneavoastră înainte ca dumneavoastră să luați uh, o decizie. Uh, să uh, intrați în legătură cu agențiile permanent, nu doar să le ascultați o dată de două ori pe an când vin aici, să și vizitați agențiile, să obțineți informații despre problemele lor, pentru că toți din agenții sunt experți în domeniile lor. Eu sunt acum unul din trei experți independenți numiți de Parlament în bordul uh, ETF. Și cred că trebuie să faceți apel la mine și la cunoștințele mele. Puteți să-mi luați numărul de telefon, mail-ul și eu vă pot contacta pentru că uneori ne întrebăm ce se întâmplă cu bugetul, ce se întâmplă cu um, agențiile E bine să ai un dialog și ar trebui să fim în permanentă legătură, pentru că la ETF, la board, participă uh, comisia, participă toate statele membre, sunt și trei experți independenți pe care dumneavoastră i-ați numit și cred că trebuie să fim în permanență în contact. Următorul punct se leagă de ETF, de migrație. Avem migrație dar din, în Uniune, dar și din afara Uniunii către Uniune. Și se va întâmpla și mai mult pe viitor. Cei care cred că putem închide frontierele nu știu nimic despre viitor. Avem o lume deschisă și aceasta nu e doar o problemă, sunt unele probleme legate de migrație, dar sunt și provocări uh, și responsabilități legate de migrație. Și e important să vedem cum putem mai bine să validăm competențele celor care vin din afara Uniunii la noi. Trebuie să respectăm tendințele demografice. E clar că pe viitor vom avea nevoie de mai mulți oameni care să contribuie la sistemul de asigurări sociale. Avem nevoie de uh, oameni care să contribuie la sistemele de învățământ, să le folosim uh, cunoștințele și așa mai departe. Și am Însă vă rog să mă contactați oricum, m-am simțit foarte bine aici în Parlament, a fost, au fost cei mai frumoși ani din viața mea și mă bucur că m-am întors. Mă bucur că pot fi acum expert independent și eh, sper să păstrez legătura cu dumneavoastră. Vă mulțumesc. Anderson, now I'll give you... Mulțumesc. Acum vă dau fiecăruia trei minute pentru concluziile, pentru a trage concluziile acestei dezbateri, puteți să completați dacă mai aveți ceva de adăugat. Vă rog, mai întâi domnul Mendes Valdes. Mulțumesc. S-au pus întrebări interesante de către eurodeputați. Ați vorbit despre ce înseamnă munca. Și această definiție este esențială în activitatea noastră. Am făcut uh, multe cercetări în legătură cu așa numitele formule win-win, adică uh, formule care pot fi atât în interesul competitivității întreprinderilor, cât și în interesul persoanelor. Aici nu e vorba de costuri, e vorba de autonomia personalului, de participarea sa, de facilitarea de, de posibilitatea acordată angajaților de a-și folosi competențele. Asta nu costă nimic. Noi încercăm să um, diseminăm exemple în legătură cu modul în care se poate dezvolta această relație. De asemenea, uh, ați spus că este esențial să crească participarea tinerilor pe piața muncii. În legătură cu ceea ce a spus domnul Lopez, voi răspunde în spaniolă. Eh, dumneavoastră ați pus diverse aspecte în discuție în legătură cu formarea și relația cu piața muncii. Peste 60% din Există o diferență mare între uh, studenții care găsesc un loc de muncă în timpul uh, studiilor și cei care găsesc un loc de muncă după ce și obțin diploma. E important să există legătură între uh, locul de muncă și formare. Deci, între uh, munca în timpul perioadei de formare și cea de după. Trebuie. Crearea de locuri de muncă este obiectivul numărul 1. Este important să se, cree, să se pună toate condițiile, să existe toate condițiile pentru a se crea locuri de muncă. Dar și calitatea acestora este importantă. Să nu uităm acest lucru, pentru că condițiile în care lucrăm astăzi vor face activitatea noastră durabilă ca să nu trebuiască să părăsim acest loc de muncă și uh, uh, lumea activității profesionale uh, în mod prematur este important să ne păstrăm obiectivele de ocupare pe care le-am fixat. Acest lucru este esențial pentru a face față provocărilor demografice. Re... Vorbitorul revine la engleză. Ați vorbit despre concurența globală, dar și de condițiile de muncă. Sunt într-adevăr date pe care, de care le ținem cont în cercetările noastre. Um, avem activități în 33 de țări, vom include și alte țări în cooperări cu Organizația Internațională a Muncii, de exemplu China pentru că e foarte important că Europa să știe pe ce bază intrăm în concurență cu celelalte state ale lumii. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Caleha. Mulțumesc. Nu am soluții de prezentat acum în trei minute, dar pot să adaug la ceea ce a spus colegul meu faptul că una dintre cele mai mari realizări ale Comisiei în ultimii 10 ani, aș spune, este faptul că a reușit să identifice principiul parității um, importanței uh, între formarea profesională și formarea în post liceală clasică. Părinții, uh, indiferent de cum arată piața muncii, își stimulează copiii să meargă la universitate. Când uh, ei devin uh, medici, avocați sau antropologi, dar nu uh, atunci toată lumea se bucură acasă, dar acel fost student nu găsește un loc de muncă. De aceea e important să se țină cont de piața muncii atunci când se intră în sistemul universitar sau ultimele niveluri ale învățământului. Chiar dacă unii spun că și uh, educația generală, primară, este deja un prim pas spre piața muncii, dar cred că avem nevoie de oameni care să poată să învețe de-a lungul întregii vieți, uh, să obțină calificări transversale care, indiferent de locul de muncă de pe viitor, fie că acel om este șofer sau profesor sau nu contează, să aibă, să aibă cunoștințele de bază, capacitățile de bază, să folosească tehnologiile, de exemplu, care sunt esențiale azi și vor fi și mai esențiale mâine și aceste capacități ne vor permite să stimulăm um, piața muncii să ajungă la nivel de competitivitate. Studiile arată că în următorii 10 ani și cu atât mai mult 20 vom avea nevoie de mai mult personal calificat um, în uh, profesii intermediare, adică nu neapărat absolvenți de facultate. Uh, deci, dar cum putem spune părinților de azi că copiilor nu trebuie să aibă neapărat o diplomă universitară? E frustrant acest lucru pentru că nu putem să-l spunem în public. Dar dacă reușim să facem acest lucru. Unii dintre dumneavoastră ați vorbit despre validarea um, cunoștințelor uh, obținute în mod informal. Deci știm ce e de făcut. Trebuie să obținem participarea angajatorilor, asociațiilor angajaților și angajatorilor și trebuie să transformăm um, calificările de pe piață care nu au valoare pentru angajatori, să transformăm în altceva, în ceva ce este necesar. Mulțumesc! Doamna Setlacek, mulțumesc! Doresc să adaug pentru că s a spus deja multe. Următorul lucru. Doresc să revin la faptul că astăzi lucrătorii sunt mai în vârstă și care este capacitatea lor de a mai găsi un loc de muncă și de a-l păstra. Trebuie să păstrăm oamenii la locul de muncă mai mult și într-o stare bună de sănătate, dar nu trebuie să uităm pe tineri. Tinerii cred că trebuie să înțeleagă care sunt riscurile, care, uh, cum își pot proteja propria sănătate și asta cât de devreme. De exemplu, un instrument al nostru de comunicare și promovare este un instrumentar pentru profesori, pentru ca să se învețe în școli despre siguranța locul de muncă și modul în care își pot uh, promova propria sănătate. În ceea ce privește învățarea de lungul întregii vieți, în uh, am, am, am încercat, am început să cooperăm uh, cu un colaborator, cu colaboratori externi uh, și strângem și exemple, bune practici din toate statele membre și vedem că întreprinderile care au un succes la nivel economic, um, țări mari în general, continuă să își formeze personalul. Nu își îl formează doar până la 45 de ani, ci continuă până la vârsta pensionării. De exemplu, în industria producătoare de automobile, în Germania se fac oferte uh, personalului să rămână în firmă până la vârsta de 70 de ani și uh, personalul uh, este format în mod regulat pentru a rămâne performant la locuri de muncă. În ceea ce privește siguranța și sănătatea la locuri de muncă, trebuie să ne concentrăm pe riscurile emergente, riscurile noi, de exemplu riscurile psihosociale, care este un aspect major, dar uh, și bolile musculare care sunt printre cele mai um, dese boli ocupaționale. Trebuie să luptăm împotriva acestora, trebuie să, să facem prevenire, uh, să prevenim aceste boli uh, ale musculaturii și scheletului. De asemenea, ne interesează și modul în care imigranții pot să beneficieze de asistență la nivel local și sectorial în viața de zi cu zi, dar și în protecția sănătății lor. Bineînțeles, vom continua să răspundem solicitărilor de la toate nivelurile în 2015 uh, și în continuare. Mulțumesc. Doamna Șerban, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc foarte mult membrilor comisiei care în mandatul trecut și-au dus contribuția uh, la dezvoltarea uh, relației instituționale în țările partenere cu care cooperăm și sper că această relație va continua pentru că atunci când vorbim despre ceea ce fac țările partenere pentru a-și construi democrațiile, toate acestea trebuie să aibă parlamente, indiferent cum s-ar numi această instituție. Dar, spre surprinderea noastră, mai ales în țările arabe, ne-am dat seama că nu niciuna dintre aceste țări nu există o comisie pentru ocupare. Și ar fi bine, ținând cont de faptul că oferim ajutor acestor țări în acest domeniu, uh, să insistați Um, ca dezvoltarea capacităților profesionale să facă parte din cooperarea dumneavoastră parlamentară cu aceste țări. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru aceste ore petrecute alături de noi. Cred că ați făcut o impresie <laughs> foarte bună, nu doar asupra mea, cred, Vom uh, păstra, bineînțeles, legătura cu dumneavoastră, așa cum am făcut-o întotdeauna. Acum, după ce noi membrii v-au cunoscut și ei, uh, această legătură dintre noi va fi și mai regulată, în contacte și le vor fi și mai intense și, bineînțeles, vom încerca să facem vizite la toate agențiile, deci, într-o bună zi, vom veni în vizite la fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru contribuții și pentru prezență. Item of the agenda, it's uh, item 16, the Russian embargo. Acum trecem la punctul 16, embargoul rus. And um, on the 24th of September, uh, the coordinators in this committee uh, decided coordonatorii au hotărât că uh, să discutăm despre efectele asupra statelor membre în urma embargoului rus. Deci să avem un schimb de opinii cu Comisia în legătură cu acest subiect. Acest schimb de opinii va avea loc acum și voi da cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Eckert. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you and uh, good afternoon. Um, of course, unfortunately, we are talking uh, uh, now about. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, vorbim acum despre un subiect nu prea plăcut, mai puțin plăcut decât uh, capacitățile profesionale ale viitoarei generații. Vorbim despre importurile uh, din Rusia și interdicțiile impuse. Uh, și întrebarea care se pune este dacă s-ar putea utiliza Fondul uh, European de Ajustare la Globalizare pentru a putea face față consecințelor negative pe care le-au avut de suportat în special uh, sectorul agricol de pe urma acestei interdicții. Pentru a vă reaminti care sunt faptele, interdicția rușilor asupra produselor din agricultură a avut un impact foarte crescut pentru fermierii din Europa. Rusia reprezintă aproximativ 20% din exporturile noastre și 4,2% din uh, exporturile de produse agricole sunt afectate de această interdicție. Deci uh, trebuie să se găsească uh, soluții alternative și în principiu s-au și găsit, de exemplu pentru uh, exporturi care au fost redirecționate către Japonia, Corea sau Filipine, dar există în alte sectoare un impact mult mai mare care n-a putut fi compensat. Așa se întâmplă, de exemplu, cu uh, fructele și legumele, unde Rusia reprezintă în jur de 20% din exporturile noastre. Întrebarea, prin urmare, la care aș vrea să răspundem astăzi este dacă acest fond de ajustare la globalizare european poate fi folosit, pentru că el a fost înființat inițial în 2006 pentru a face față consecințelor negative ale globalizării asupra ocupării. Domeniul de aplicare a fost însă după aceea extins pentru a acoperi și problemele legate de criza financiară, care au apărut ulterior și acest lucru se reflectă în regulament la articolul 2, literele A și B ale regulamentului EDF, unde se specifică care sunt criteriile pentru criză și cele pentru globalizare. Aș clarifica cu această ocazie și faptul că fondul de ajustare la globalizare nu este un instrument pentru a compensa pierderile de venituri. Deci nu a fost conceput pentru acest obiectiv, ci se aplică mai degrabă în acele domenii în care uh, există uh, foarte, multe, foarte mulți lucrători care își pierd locurile de muncă tocmai pentru a-i ajuta pe aceștia. Deci nu este un instrument menit să compenseze pierderile de venituri. Dacă analizăm cele două criterii, cel al crizei și al globalizării, ne dăm seama că criteriul referitor la criză nu se poate aplica în acest caz, pentru că în uh, într-o perioadă de criză economică și financiară care durează uh, din 2007-2008 încoace. Iată, această criză a fost acoperită de acest fond, dar nu și uh, interdicțiile rusești. Însă ar trebui să vedem dacă a, aliniatul A al acestui articol, și anume aliniatul al doilea al acestui punct A, ar putea fi aplicat, respectiv criteriul de globalizare care arată că schimbările ar, ar putea depinde de schimbările de pe piața comercială și uh, schimbările globale la nivel comercial. Dacă analizăm această chestiune la nivel global, ne dăm seama că intenția uh, cu care a fost conceput acest articol uh, se referă la procesul de globalizare și cota parte de piață este un indicator care poate demonstra în ce măsură există un efect al globalizării. Iar interdicția rusească nu este o consecință a globalizării. Deci, din punct de vedere juridic și chiar și din punct de vedere economic, este chiar contrarul. Este vorba de o decizie unilaterală din partea rușilor, e adevărat determinată de o altă decizie la nivel unilateral, de a interzice importuri din UE. Iată de ce criteriul globalizării nu se îndeplinește în acest caz. Concluzia ar fi că acest fond de ajustare la globalizare, ca și instrument, nu poate fi folosit pentru a compensa consecințele negative ale acestei interdicții, în special pentru sectorul agroalimentar. În plus, ar trebui să se demonstreze după aceea existența unor pierderi de peste 500 de locuri de muncă la nivelul anumitor regiuni și nu doar pierderi de venituri sau uh, pierderi în ceea ce privește cota de piață. Acesta ar fi un criteriu suplimentar care ar apărea, dar concluzia este oricum cea pe care v-am spus-o, și anume faptul că acest fond nu ar putea fi folosit în acest scop. Uniunea Europeană și Comisia au luat mai multe măsuri în acest sens, în special în domeniul politicii agricole, însă uh, putem utiliza, de exemplu, un instrument precum Fondul Social European și în conformitate cu criteriile de intervenție ale acestui fond, așa cum sunt ele specificate. Iată concluziile analizei pe care am făcut-o noi și aceasta în urma întrebării pe care am primit-o de la Parlament. Vă mulțumesc. Thank you very much. Da, mulțumesc pentru această prezentare. Am să încep cu doamna Blinkeviciu-te, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru această explicație. Aș vrea însă să vă atrag atenția asupra faptului că țările baltice sunt cele mai efectate în urma acestui embargo rusesc, dacă ați înțeles acest lucru. Și ținând cont de uh, evoluția noastră istorică, agricultura noastră, sectorul agroalimentar, are o legătură directă cu Rusia, care este vecinul nostru cel mai apropiat și cu care avem legături istorice. Iată de ce producătorii noștri și industria agroalimentară a avut foarte mult de suferit. S-au pierdut locuri de muncă și se pierd în continuare în provincii, în zone rurale, și pentru a crea locuri de muncă alternative nu uh, există soluții foarte ușor de aplicat. Iată de ce este vorba de un adevărat cerc vicios, pentru că oamenii își pierd locurile de muncă, apare după aceea fenomenul de excluziune socială sau, și mai rău, ei uh, hotărăsc să, să părăsească Lituania și chiar să plece din Uniunea Europeană unde populația știm că îmbătrânește și deci aceasta reprezintă o pierdere foarte mare. Aș sublinia aici încă o dată faptul că e vorba de o problemă foarte gravă și am încercat să vorbesc cu comisar, domnul comisar despre posibilitatea de a utiliza fondul de ajustare la globalizare pentru a-i ajuta pe fermierii noștri. Am obținut într-adevăr răspunsuri din partea comisiei, care din punctul meu de vedere sunt foarte formale, pentru că nu se înțelege cu adevărat care sunt problemele cu care se confruntă aceste persoane despre care vorbim. Înțeleg foarte bine care sunt prevederile în uh, cadrul acestui fond de ajustare la globalizare și mi-aduc aminte că în mandatele anterioare am discutat despre posibilitatea utilizării acestui fond în situații de criză. Înțeleg și explicația dumneavoastră în legătură cu faptul că nu se poate utiliza acest fond. Dar ce înseamnă asta? Că nu avem nicio soluție pentru că ce alte fonduri sau resurse financiare pot fi utilizate pentru această situație? Iată, este, aceasta este întrebarea la care ar trebui mai degrabă să găsim răspuns. Pentru că embargoul Rusiei față de statele membre uh, nu reprezintă un fenomen supus globalizării. Nu, vorbim aici de măsuri de natură politică și despre consecințele unei crize de natură politică. Este o situație cu care ne confruntăm astăzi și pe care trebuie să o recunoaștem ca atare și să nu uităm că acest vecin al nostru, Rusia, are un comportament greu de prevăzut. Așa că aș dori să rog Comisia să privească acest lucru nu doar dintr-un punct de vedere formal. Eu înțeleg că fondul de ajustare la globalizare nu poate fi folosit, dar ar trebui să găsim alte surse de finanțare și de susținere a fermierilor, fonduri care să poată fi folosite cât mai repede cu putință, pentru că oamenii au avut foarte mult de suferit. Și înțeleg, dar situația este tragică și cred că trebuie să găsim o soluție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cucan. Uh, Mulțumesc, doamnă președintă. Sancțiunile împotriva Rusiei reprezintă doar una din opțiunile uh, politice pe care le-am avut în urma ocupării Crimeei de către Rusia și în urma celor întâmplate în Ucraina. Din păcate, nu am avut un răspuns rezonabil din partea Rusiei și a Ucrainei până acum, dar am văzut că Rusia a luat măsuri față de anumite produse agricole din Uniunea Europeană. Bineînțeles, și aici uh, sancțiunile nu sunt uh, măsura cea mai optimă, să zic așa, în timpurile moderne. Dar Uniunea Europeană uh, are această uh, soft power care are posibilități destul de limitate într-o astfel de situație. Cred că interesele noastre economice nu ar trebui să prevaleze în fața securității și a principiilor și valorilor politice. Aș avea poate două, trei întrebări pentru comisie. Nu știu dacă puteți face comentarii în legătură cu uh, cauzele care se află acum în fața OMC-ului împotriva Rusiei. Și o altă întrebare. Pregătiți cumva o evaluare a impactului global acestor sancțiuni asupra economiei UE și în special a anumitor țări? Și a treia întrebare. Ce sectoare, de, ce sectoare economice, din punctul dumneavoastră de vedere, uh, ar avea cel mai mult de suferit pe termen lung dacă sancțiunile actuale vor continua. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Gutierrez, vă rog. Mulțumesc doamnă președintă. Vorbim acum de compensațiile pe care le-ar merita fermierii europeni în urma sancțiunilor aplicate de către Rusia. Și spun că e vorba de compensații care sunt necesare tocmai pentru că fermierii europeni n-ar trebui să plătească consecințele politice pentru politica noastră în ceea ce privește drepturile omului sau, în general, politica externă a UE. Pe de altă parte, mă bucură să aud ce a avut de spus reprezentantul Comisiei astăzi, pentru că și eu sunt absolut de acord că Fondul de Ajustare la Globalizare nu poate fi folosit în acest sens pentru a, aceste plăți compensatorii. Mi-aduc aminte dezbaterea pe care am avut-o în mandatul anterior uh, mulți membri acestei comisii și-au manifestat reticența și vorbeau despre un fond limitat, care să nu fie fondul de ajustare la globalizare, ci un fond mai degrabă de luptă împotriva uh, crizei economice, un fond, de exemplu, specific pentru um, agricultură și creșterea animalelor. Și iată, avem aici o dezbatere mult mai profundă uh, pe care ar trebui să o remarcăm agricultorii trebuie să primească ajutoare compensatorii și trebuie să le primească imediat, pentru că mm, micii agricultori sunt foarte afectați și viabilitatea lor economică este pusă în pericol tocmai pentru că Uniunea Europeană întârzie foarte mult cu a, aceste ajutoare. Însă, pe de altă parte, se dovedește foarte clar faptul că bugetul european pe care îl aveam, atât pentru politica agricolă comună, cât și pentru Fondul European de Ajustare la Globalizare, sunt insuficiente pentru provocările cărora trebuie să le facem față. Și iată, la diverse comisii parlamentare, uh, dezbatem diversele instrumente financiare de care dispune Comisia Europeană, tocmai pentru că nu avem fondurile suficiente pentru a putea face față acestor provocări. În încheiere, doamna președinte, aș spune că este absolut necesar să deblocăm aceste ajutoare imediat, pentru că foarte multe exploatații agricole sunt în pericol. Cred că acesta este principalul mesaj care trebuie să vină din partea comisiei noastre și, bineînțeles, trebuie să fie alte instrumente financiare și nu acest fond care este destinat lucrătorilor din industria europeană, cel care trebuie să plătească aceste compensații. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ribeiro. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să vă informez că sunt și membru al Comisiei Agri. Și această dezbatere am avut-o acolo de mai multe ori. Aș dori să vă atrag atenția că atunci când vorbim despre embargoul rusesc ar trebui să vedem care sunt consecințele directe, și anume cele pentru țările baltice care au avut de suferit și consecințele indirecte care au afectat întreaga Europa. În Portugalia, în propria mea țară, există niște consecințe directe și începem să simțim acum și consecințele indirecte ale acestor interdicții. Ce se întâmpla, de exemplu, cu laptele, lapte pe care înainte le exportam în Rusia. Laptele în, în regiunea mea este un produs principal de uh, export. Săptămâna trecută, prețul plătit producătorilor la lapte a scăzut cu 2 cenți, un lucru care este semnificativ. Anul acesta, în luna august, au fost luate măsuri pentru a limita aceste consecințe negative, un lucru pe care l-a făcut Comisia și care este de, de salutat. Însă embargoul acesta va dura un an, mai avem încă mult timp și nu cred că vom putea depăși această situație, pentru că poate vom depăși acest an și vom avea și un al doilea an. Nu știm când se va termina și intrăm practic într-un cerc vicios, embargo și iarăși embargo și așa mai departe. Atunci când am cerut Comisiei Europene în comisia noastră să găsească o soluție pentru această problemă, eu cel puțin mă gândeam la asta, obiectivul principal pe care îl aveam în minte era acela de a uh, vedea care sunt consecințele din punctul de vedere al ocupării în Europa, pentru a dezbate aceste consecințe aici la comisia noastră. Ce efecte a avut acest embargo la nivelul ocupării și în ceea ce privește crearea sau distrugerea de locuri de muncă în Europa, pentru a vedea aici, la comisia noastră, ce modalități am putea gândi pentru a compensa aceste consecințe negative. Și Comisia nu a făcut acest lucru. Comisia nici măcar n-a menționat acest punct. Nu s-au făcut studii sau analize în legătură cu impactul acestui embargo asupra ocupării în Europa. Și sper de aceea ca Comisia Europeană să se pronunțe în acest sens. Agricultura este un sector esențial în Europa și cred că trebuie să-i acordăm o atenție deosebită, pentru că nu ne putem gândi la crearea de locuri de muncă îndreptându-ne privirile doar spre industrie. Nu, agricultura are și ea un rol principal de jucat și tocmai de aceea avem această dezbatere astăzi. Așa că sper, ținând cont de analiza pe care a făcut-o Comisia și uh, nevoia de a găsi noi soluții pentru a face față acestei probleme, aș vrea să vă întreb ce alte soluții am mai avea, pentru că, într-adevăr, fondul de ajustare la globalizare nu mi se pare potrivit. Sper că atunci când Comisia va analiza bugetul pe anul 2015 să țină cont și de faptul că agricultorii au nevoie de protecție, pentru că altfel va crește șomajul în uh, domeniul agriculturii în UE. Este o dezbatere pe care o vom avea și la Comisia Agri. pentru că deocamdată se vorbește de alocarea unor fonduri de rezervă pentru scopuri diferite decât cele concepute inițial. Într-adevăr, avem o problemă, cea a embargoului rusesc. Trebuie să acordăm atenție deosebită problemelor agricole care au fost provocate de acest embargo și cred că ar trebui să avem un buget care să fie la înălțimea situației. Mulțumesc! Domnul Gruber. I'm from Lithuania and obviously we... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vin din Lituania și noi avem 12% din exporturi către Rusia, deci uh, agricultura noastră și sectorul transporturilor au fost afectate în mod foarte clar. Am resimțit aceste consecințe uh, mult mai mult decât în alte țări. Și aș avea o propunere pentru comisie. De ce nu uh, renu- de ce nu numim acest uh, fond uh, Fondul European pentru Globalizare și Embargouri? Dacă îi schimbăm un singur cuvânt în titlul acestui fond, atunci rezolvăm problema, nu? Lucrurile sunt destul de ușoare. De ce să ne complicăm atât de mult viața? Și vreau să mulțumesc colegului meu din Republica Cehă care a făcut această sugestie. Avem o propunere și o sugestie foarte bună pentru dumneavoastră de la comisie. Un singur cuvânt și toată lumea are de câștigat. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Da, nu știu dacă este chiar atât de simplu. Domnule Eckert, poate doriți să adăugați câte ceva. Vă dau cuvântul. Nu știu dacă puteți răspunde la toate întrebările pe care le-ați primit din sală, vă rog. Da, din păcate cred că nu o să pot răspunde la toate întrebările. Dar există un lucru foarte clar. Și anume că voi uh, prezenta toate comentariile și îngrijorările dumneavoastră la comisie și vă asigur că dincolo de ceea ce am dezbătut deja și ceea ce am făcut până acum, vom acorda o și mai mare atenție acestor chestiuni. Feedback-ul dumneavoastră a fost foarte util și mesajul a fost înțeles. Dacă am adăuga un singur cuvânt în titlul acestui fond, știți foarte bine că nu s-ar rezolva problema, pentru că este vorba aici de o chestiune juridică. Este un regulament, un instrument juridic și ar trebui să îl schimbăm în mod radical pentru a putea avea acces la aceste fonduri. Și știți și dumneavoastră că nu este un buget care intră în bugetul general al UE, ci se află în rezervă. Deci este un fond special și pur și simplu nu este atât de ușor de rezolvat. Întrebarea referitoare la OMC și impactul global. Din păcate, nu am, nu dețin această informație la ora actuală, dar acesta este un mesaj pe care îl vor transmite instituției mele și vom veni cu răspunsuri. Știu că colegii mei de la DG agricultură lucrează îndeaproape la problemele agriculturii la nivelul UE și în diversele state membre. Și dumneavoastră spuneați că sunteți membru la Comisia de Agricultură. Dacă vă interesează acest lucru, colegul meu de la DG Agricultură vă poate da un răspuns scurt de un minut în legătură cu ce se face la ora actuală în acel DG, pentru că colegii mei lucrează Uh, pe această temă. Așa că am să dau cuvântul colegului meu. Yes, uh, thank you. Um, perhaps just to... Da, mulțumesc. Doar câteva cuvinte, pentru că cred că uh, membrii de la Comisia de Agricultură sunt mai informați uh, și știu foarte bine ce facem la DG Agricultură în legătură cu impactul acestui embargo rusesc. N-am să intru în detalii în legătură cu regulamentul care a fost făcut și toate măsurile care au fost implementate. În primul rând am încercat să stabilizăm din nou piața, ceea ce reprezintă deja pentru unii o tendință pozitivă. În al doilea rând s-au luat multe măsuri în cooperare cu DG Trade pentru a găsi noi piețe, noi soluții și pentru a impune bariere fitosanitare și acestea au avut un răspuns pozitiv și am obținut rezultate în acest domeniu. Cred că alți colegi vă pot uh, oferi informații mai detaliate asupra acestor măsuri. Un singur comentariu suplimentar pe care l-aș face în legătură cu comisia anterioară. Domnul comisar Cioloș a început acest exercițiu pentru a vedea cum se pot oferi compensații pentru pierderile de venituri la agricultorii care au fost afectați. Și în acest domeniu facem în continuare analize, dar este o analiză greu de realizat, este o dezbatere destul de dificilă, pentru că multe state membre uh, au fost afectate și multe sectoare agricole s-au văzut afectate. Iar resursele noastre, după cum știți, sunt destul de limitate. În scrisoarea rectificativă care a fost uh, trimisă de către comisie se spunea că vom utiliza fondurile de rezervă, deci peste plățile directe, dar situația este dificilă și din punct de vedere politic, uh, dar ea va fi dezbătută la nivelul Consiliului cu statele membre și, de asemenea, la Comisia de Agricultură aici la Parlament. Mulțumesc! Thank you, because uh, I don't think that uh, this... Mulțumesc și cred că um, comisia noastră nu poate fi mulțumită doar cu dezbaterea pe care am avut-o astăzi. Vom reveni cu siguranță asupra acestui punct și probabil că și alte comisii vor face același lucru. Vom avea din nou acest punct pe ordinea de zi și așteptăm dezbaterile viitoare și așteptăm date concrete pe care să le putem folosi în analiza noastră. Și, bineînțeles, dorim să știm dacă există și soluții posibile pentru a schimba situația. Știm că nu mai avem bani disponibili, dar poate vă puteți gândi la alte soluții care să ne permită să avem ceva de oferit drept compensație celor care au fost afectați și care se află acum într-o situație critică. Deci ne vom întoarce la acest punct. Oricum, uh, salutăm faptul că dumneavoastră v-ați dat seama de faptul că este o chestiune importantă pentru noi și alte comisii, Comisia pentru Comerț și Agricultură, sunt și ele interesate. Vă mulțumesc pentru cooperarea dumneavoastră. That means, eh, if I've understood dacă v-am înțeles bine, înseamnă că am terminat această dezbatere și putem trece la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de un alt studiu pe care l-am cerut. Doream să avem un studiu în legătură cu decalajele la nivelul salariilor în Uniunea Europeană. Autorii acestui studiu care a fost terminat este domnul uh, Cristian Lember, domnul Ramos, domnul Vicente Oliela și domnul Sodemarc. Am să dau cuvântul domnului Ramos pentru a face o prezentare a acestui studiu. În versiunea succintă, vă rog. Okay, thank you very much. Good afternoon. Mulțumesc foarte mult, bună ziua. Mă bucur foarte mult să mă aflu aici, să vă prezint acest studiu și să primesc reacțiile dumneavoastră. Știu că a fost o zi lungă și grea pentru majoritatea dintre dumneavoastră, deci am să încerc să prezint cât mai succint acest studiu. De asemenea, știu că l-ați primit dinainte. Așadar, sunt gata să nu insist foarte mult și să vă răspund la întrebări, să răspund exact la ce vă interesează. Am să încep, am să încep cu motivația acestui studiu, analiza. Uh, știm că inegalitatea salarială a crescut uh, foarte mult de la jumătatea anilor 80, iar criza euro împreună cu programele de consolidare fiscală au înrăutățit percepția inegalității în ultimii ani. Principala întrebare la care încearcă să răspundă acest studiu este ce s-a întâmplat în recesiune și cum a fost afectată inegalitatea de această criză. Dacă ne uităm la datele oficiale despre inegalitatea de venit, informațiile Eurostat ne arată Uh, că se folosește coeficientul Gini cel mai mult pentru a măsura aceste inegalități și, după cum puteți vedea, distribuirea este egală, unul fiind concentrarea maximă. După cum uh, vedeți aici, au avut loc schimbări între 2007 și 2011 în statele UE la acest coeficient se poate constata că în jumătate dintre țări a crescut inegalitatea salarială. Problema este că nu avem indicatori pentru a măsura evoluția acestei inegalități și dispersia sa. Deci, prin acest studiu am strâns date din uh, uh, anchete recente din diferitele state membre și am încercat să identificăm tendințele și inegalitățile și am încercat să explicăm ce factori uh, afectează acest fenomen. Aș dori să vă prezint un rezumat. Inegalitatea salarială nu a crescut substanțial în ultimii ani, deși am făcut o analiză până în 2011. Nu știm ce s-a întâmplat în anii cei mai recenți. De asemenea, avem un model econometric care se bazează pe probe empirice referitoare la factorii care afectează nivelurile de inegalitate și schimbările și aici am uh, văzut uh, că forțele economice diferite și instituțiile pieței muncii au jucat un rol diferit. La fel, tendințele de inegalități salariale nu sunt explicate doar prin schimbări în inegalitatea salarială, ci și uh, prin uh, alte fenomene. Haideți să privim rapid nivelul inegalității. Puteți vedea aici uh, dispersia în diversele state membre. Se constată un nivel mare de etero eterogeneitate între diferitele state membre. Dacă ne uităm la tendințe, folosind date din uh, uh sondajul EUSILC și SES, putem constata, cum se vede și în următorul slide, că inegalitatea salarială a crescut în aproape două treimi din statele membre UE. Deși aceste uh, variații nu sunt substanțiale, se constată totuși când vorbim despre salariile anuale. Așadar, variația salarială este explicată de evoluția șomajului, și de cotele uh, scăzute de participare la piața muncii, care au drept rezultat uh, locuri de muncă prost plătite. În partea din stânga vedeți o comparație între salariul mediu și salariul primit de cei cu salariile cele mai mici cei care câștigă mai puțin de 10% din salarii. În majoritatea statelor, evoluția a fost de creștere între 2006 și 2011. Sunt câteva state care sunt peste linie. În a doua parte, nu, în partea din stânga, mă scuzați, se văd modificările la locurile de muncă cu salarii mici adică acei indivizi care câștigă două treimi din salariul mediu. Nu se poate înțelege aici dacă a crescut sau a scăzut acest indicator. Schimbările legate de inegalitate în timpul crizei nu sunt legate doar de modificarea uh, alcătuirii forței de muncă, dar nivelul de negocieri colective, de exemplu, de negocieri sindicale, par să uh, joace și ele un rol. Rolul instituțiilor. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în timpul crizei, în trei uh, situații în care au intervenit instituțiile, putem vedea că instituțiile nu au adus o schimbare prea dramatică dar evoluția salariului minim s-a produs într-un mod foarte diferit. Și anume, faptul că salariile minime au scăzut în termen nominal, iar inflația a crescut și deci au, au crescut și salariile minime pentru că au fost ajustate prețurile la prețuri, ă, totuși pare că salariul minim a crescut, dar de fapt puterea de cumpărare reală a scăzut. Trebuie să încercăm să uh, identificăm impactul instituțiilor asupra evoluției inegalității salariale. Am constatat că salariile minime au avut o influență asupra inegalității salariale, mai ales în partea de jos a distribuției, adică în statele unde uh, salariul minim este mai mare față de salariul mediu, uh, constatăm că salariul minim a scăzut, de fapt. Inegalitatea, mă scuzați, a scăzut. Dacă ne uităm la celelalte state, rezultatul este diferit. În ceea ce privește densitatea în Uniune și rata de acoperire a negocierilor, Putem um, avea concluzii mai clare dacă analizăm salariul pe oră. În modelul nostru am inclus și niște controle suplimentare, în conformitate cu literatura prezentată în raport. Și deci am analizat efectul globalizării și al schimbărilor tehnologice și, de asemenea, variațiunile de activitate economică înregistrate în această perioadă și structura economică a diferitelor state. Constatăm uh, un impact mare al globalizării asupra inegalității salariale și constatăm că um, ameliorarea concurenței în sectoarele reglementate de rețea are o influență pozitivă asupra inegalității salariale. În ultima parte a raportului am studiat impactul evoluției inegalității salariale asupra veniturilor generale. Și am văzut uh, din slide-uri că inegalitatea a crescut în aproape jumătate din statele membre UE. Și uh, această schimbare trebuie pusă pe seama evoluției salariale sau pe evoluția surselor de venit. În conformitate cu informațiile pe care le avem la dispoziție, putem să uh, separăm evoluția salariilor și a veniturilor din uh, locurile de muncă plătite uh, din, și din alte surse, în principiu capital și taxe. Aș dori să trec la ultimele cifre pe care le avem aici și iată că în această perioadă 2006-2011 am constatat că, uh, sigur, inegalitatea salarială joacă un rol important în explicarea inegalității totale de venit. Vedeți în, aceste, în acest grafic relația diferiților factori la uh, crearea de inegalitate. Și iată că o mai mare inegalitate salarială implică o mai mare inegalitate de venituri. Dar principala uh, cauză este, de fapt, devoluția evoluția tuturor surselor de venit, inclusiv schimbările uh, de, legate de situația capitalului. Putem vedea că taxele au jucat un rol de stabilizare. Deci, taxele trebuie concepute corect pentru a reduce inegalitatea. Așadar, principala concluzie a acestui studiu este că inegalitatea salarială are un rol important pentru a explica inegalitatea de venit, dar nu este principalul factor care o provoacă. Totuși, sunt unele forțe economice care au jucat un rol important pentru a explica evoluția inegalității salariale și impactul acesteia. Vă mulțumesc foarte mult! Haideți acum să deschidem dezbaterea. Jutta Steinruck. Da, în primul rând, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Mi se pare că e păcat că această cercetare se oprește la anul 2011, pentru că după 2011 s-au introdus și în Europa măsuri care, din punctul meu de vedere, au avut cu siguranță efecte mai mari inclusiv asupra evoluției uh, uh, salariale. Și atunci când spuneți că evoluția inegalității salariale nu a fost una de creștere, eu mă gândesc că în ultimii trei ani politica de austeritate și alte condiții cadru din Europa au uh, uh produs totuși o altă evoluție. Dacă ar fi să trag concluziile, aș putea spune că, per total, salariile au scăzut în timpul crizei, ceea ce este, sigur, uh, foarte negativ și pentru evoluția uh, conjuncturală pe care o așteptăm. Politica de austeritate în anumite state a uh, scăzut, clar, și a făcut să scadă salariile. Ați menționat uh, dereglementarea care ar fi avut o mare influență asupra inegalității salariale. M-ar interesa dacă vă gândiți la anumite sectoare specifice atunci când spuneți că um, dereglementarea este legată de concurență și că a dus la creșterea inegalității salariale. Acum, cred că criza din Europa trebuie uh, Um, văzută și în legătură cu faptul că unele produse pro, produse în Europa nu pot fi vândute decât aici. Și ce măsuri, trebuie să vedem ce măsuri s-ar putea lua pentru a combate această situație. Uh, una dintre măsurile luate de angajator este scăderea salariilor, ceea ce are o uh, influență asupra sistemului social în general. Aș vrea să știu dacă există concluzii, există probe despre funcționarea acestor factori. Și în ultimul rând am înțeles că convențiile sociale, negocierile colective, uh, nu sunt obligatorii și nu au neapărat o influență asupra inegalităților salariale. Deci ar trebui să înțeleg că că ar fi bine să avem convenții sociale cât mai autonome în fiecare stat. Mulțumesc! Okay, thank you very much for... Mulțumesc foarte mult pentru întrebările interesante și comentarii. Mm, sunt de acord că e păcat că nu avem date mai recente pentru acest studiu. Nu putem schimba modul în care uh, se strâng datele și perioadele necesare pentru a avea acces la acestea, mm, pentru că așa este pentru orice de statistică de proporții la nivel european. Asta e situația. În uh, legătură cu impactul inegalității sal- salariale și ieșirea din criză, impactul asupra ieșirii din crize și modul în care scăderea puterii de cumpărare uh, afectează redresarea statelor membre, sunt absolut de acord. Inegalitatea salarială s-a accentuat în partea de jos a distribuției salariale și uh, lucrătorii cei mai săraci sunt cei mai afectați. Astfel se afectează consumul, cererea uh, și așa mai departe. Deci, chiar ținând cont de impactul asupra cererii agregate, în anumite țări, deflația uh, salarială a fost însoțită de uh, scăderea competitivității pe piețele internaționale. Deci, situația este complicată și nu depinde doar de impactul asupra consumului. Nu acesta a fost singurul obiectiv al proiectului. Proiectul s-a concentrat pe inegalitate și ce a dus această inegalitate și nu care sunt consecințele acesteia, dar oricum sunt lucruri foarte interesante de luat în considerare pentru viitoare studii. Mulțumesc! Alte întrebări? în legătură cu acest raport? Dacă nu, vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Cred că va fi foarte interesant pentru că atunci când vom comanda următorul raport, peste vreo 2 ani, vom putea cum vom putea compara situația ca cea actuală cred că va fi util. Utilă o astfel de comparație. Și Iutei Steinluck și mie și pe altor colegi din comisie